Ok, colleagues. Dragi colegi, haideți să începem această ședință cu comunicările președintelui privind deciziile coordonatorilor în legătură cu întâlnirea coordonatorilor despre comitologie. vis-a-vis -vis de siguranța aviatică, ni s-a trimis o cerere de urgență pentru o decizie de neopunere din partea Parlamentului European vis-a-vis -vis de sistemul de avertizare uh, anticoliziune uh, aeriană, uh, hotărârea 1300, legea 1332. N-am am hotărât ca comisia noastră să facă o recomandare de neopunere. Președintele Parlamentului va informa plenara cât mai uh, curând posibil și 40 de membri se pot opune acestei propuneri. Am fost de acord să lansăm această procedură timpurie vis-a-vis -vis de propunerea, proiectul de propunere a Comisiei. Următorul punct, nominalizarea raportorilor. Am discutat un număr de documente de lucru din partea Comisiei, NAIADES 2, orientările generale referitoare la drepturile persoanelor cu dizabilități, apoi un document din partea Comitetului Regiunilor despre punerea în aplicare a directivei serviciilor, o comunicare despre uh, regiunile ultraperiferice, creșterea inteligentă și durabilă, pentru niciun document comisia noastră nu era responsabilă pe fond, de mai exista un document despre o mai bună guvernanță a pieței unice, regulamente de uh, tehnice, un document, o comunicare despre curtea de conturi și pentru toate aceste documente, am luat decizia de a nu uh, iniția niciun fel de acțiune. Apoi, delegațiile și vizitele din 2012 și 2013. Am discutat propunerile pentru anul 2013, am discutat și despre faptul că avem câteva locuri rămase libere pentru anul 2012. Decizia pe care am luat-o a, fi, a fost să nu organizăm niciodată delegație pentru anul 2012 și pentru anul 2013 vom cere autorizarea pentru patru delegații la care să participe câte șase membri. O delegație urmează să meargă la Washington DC de la 11 septembrie, în săptămâna începând cu 11 uh, februarie și apoi în nord-vestul uh, Angliei, probabil din 15 iulie. Și coordonatorii um, urmează să facă propuneri pentru celelalte două vizite, di- începând din uh, 4 septembrie 2012. La punctul uh, diverse, verzii s-au oferit la serviciile poștale și coordonatorii au hotărât să-l invită pe domnul comisar Barnier la o întâlnire viitoare pentru a ne spune care este situația actuală vis-a-vis -vis de punerea în aplicare a directivei referitoare la serviciile uh, poștale. De asemenea, uh, S-a discutat despre drepturile pasagerilor care călătoresc cu trenul am hotărât să cerem Comisia să ne informeze despre uh, implementarea acestei, acestei, acestui cadru legislativ, mai ales ținând seama de sistemul integrat de emitere a biletelor. Doresc să vă întreb dacă are cineva întrebări vis-a-vis -vis de deciziile luate de coordonatori. Vă mulțumesc! Următorul punct de pe ordinea de zi este rezultatul negocierilor privind uh, raportul de formare profesională a navigatorilor. Uh, trilogul a avut loc pe data de 19 iunie și a fost un uh, succes. Domnul Cumuțacos, raportorul din umbră, a fost prezent la, la această întâlnire și Coreper a fost de acord cu un proiect uh, general uh, pe 26, 27 iunie. Urmează ca acordul să fie votat în plenară fie în septembrie, fie în uh, octombrie. Haideți să vă spun care a fost compromisul până la urmă. S-a ajuns la un uh, compromis vis-a-vis -vis de acte de punere în aplicare sau de acte, delegate, acte delegate. Actele de punere în aplicare au fost hotărâte pentru măsurile tehnice, pentru colectarea datelor statistice. S-a ajuns uh, la un acord vis-a-vis -vis de statisticile care vor fi făcute publice. Vă aduce, aduceți aminte că acest lucru nu era dorit deloc de Consiliu, dar este un punct foarte important pentru transparență și pentru uh, informațiile necesare pentru această profesie. Se spune foarte clar că datele colectate vor fi folosite doar pentru scopuri statistice. Poziția Parlamentului Europon, European a fost uh, acceptată și în legătură cu derogările de la, de la această prevedere, inclusiv Convenția Maritimă din 2006. În plus, să a ținut seama de poziția noastră și în legătură cu pregătirea de com- împotriva pirateriei, să facem această profesiune cât mai atractivă pentru tineri și păstrarea unor standarde înalte de siguranță la bordul acestor vase. Acesta a fost rezultatul uh, trilogului pe care tocmai vi l-am prezentat. Foarte bine, ajungem la vot. Începem cu cerul unic european. Eh, he olvidado mi tarjeta, estarán a punto de traer. Bună dimineața, domnule președinte. Vreau să spun că încă nu am cartela de vot, o să mi se aducă, dar nu am acum. O să facem o verificare mai întâi, după care vă vom adăuga momentul în care primiți cartela să ne spuneți. Toată lumea e în regulă cu asta? Da. Atunci... Eu nu am cartela la mine. Just indicate Mr. Sassoli the same. Domnul Sassoli la fel are problema în mare cartela. Verificare, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Și domnul Cumuțacos, votul s-a închis. implementarea legislației privind uh, cerul unic european, raportor doamna Foster. Începem cu amendamentul de compromis. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 13. Domnul Marcinkevici. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm 13. S-a deschis votul. Cei care nu aveți cartele să-mi spuneți cum votați. A votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 19. Nu. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 5 pentru împotrivă abțineri adoptat. Trecem la compromisul 6. Sunt diferite nuanțe de gri care mă derutează. Pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Acum 29. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 30 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 38, doamna Lichtenberger, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 10, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 40, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 11, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 50, doamna Meissner, pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm 50, deci votul s-a deschis. Aveți acum cartela, da? 1 pentru, 1 împotrivă, prin ridicare de mâini. A votat toată lumea, votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 56. Domnul Marinescu. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 58. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 60. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 13. Compromisul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 67. Pentru. Împotrivă abțineri adoptat. 68 pentru, împotrivă, abțineri respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 73 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 74 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 77 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum avizul AFET. AFET 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. AFET 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. AFET 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 6. Un vot pe părți, prima parte. până la from the beginning of the amendment până la asks EDA to inform Parliament on its outcome. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Afet 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Afet 8 în două părți, prima parte, până la timely synchronized and coordinated manner, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votul final. S-a deschis votul. Și avem două voturi exprimate prin ridicare de mâini. Pentru. A votat toată lumea. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 35 pentru, 1 împotrivă, nicio abținere. Felicitări, doamnă Foster. Trecem acum la al doilea vot. Implementarea și operarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit, din nou doamna Foster, este raportor. Articolul 1, alineatul 1, un amendament oral al domnului Beratski ar trebui să-l aveți în fața noastră. Există obiecții la acest amendament oral? Dacă nu, este, deci, amendamentul 34 cu un amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, respins. 35, domnul Marsinkevici, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. un alt amendament oral din partea raportorului pe care ar trebui să-l aveți în fața noastră. Sunt obiecții la acest amendament? Dacă nu, supun la vot 36 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 7. Al raportorului. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 37 cu un alt amendament oral sunt obiecții la amendamentul oral? Nu. Deci 37 cu amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 38, domnul Marsinkevici, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 40 ca o adăugire pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 40 ca o adăugire. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis și este adoptat. 41. Doamna Lichtenberger pentru, împotrivă, abțineri adoptați 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm 9, s-a deschis votul. 1 plus, 1 minus, a votat toată lumea, votul s-a închis și este respins. Trecem la articolul 7, amendament oral din partea domnului Liberațchi la 43, obiecții la acest amendament oral. Dacă nu, votăm 43 cu amendamentul oral. Pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm amendamentul oral, vă rog. La 43 a votat toată lumea. 1 plus, 1 minus, votul s-a închis și este respins. Deci votăm acum amendamentul inițial 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 45. S-a deschis votul. 1 plus 1 minus. A votat toată lumea. Votul s-a închis și este respins. 46, doamna Lichtenberger, pentru. 46, pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. 47, pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. 48. Se pare că le câștigați pe toate. Împotrivă, abțineri. Să verificăm 48. Votul s-a deschis. 1 plus, 1 minus. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Respins. In favor. 10. Raportor. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Verificăm 50, s-a deschis votul. 1 plus, 1 minus. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge 51 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și acesta. Cine este pentru? Mai votăm o dată. Împotrivă abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 21 este caduc, 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 56, s-a deschis votul. Unul pentru, unul împotrivă, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 57 este cadou, 58 cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm și 58 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Aceeași majoritate și se adoptă 59 a doamnei Țicau. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 și 62 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 28. S-a deschis votul. 1 pentru 1 împotrivă. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 2. Raportor. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Pentru că 41 a fost adoptat și 21 este considerat adoptat. 30. Cine este pentru? Se adoptă. 3 cu amendament oral. Aveți amendamentul oral acolo? Se opune cineva amendamentului oral? Nu? Votăm deci 3 cu amendamentul oral. Cine este pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31, doamna Lichtenberger, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 31. S-a deschis votul. 1 plus 1 minus. s A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final, s-a deschis votul. Avem două plus, a votat toată lumea, s-a închis votul. 38 pentru, 1 împotrivă, nicio abținere, deci se adoptă. Felicitări doamnei Foster! Bun. Următorul punct de pe ordinea de zi este achizițiile efectuate de entități care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, două proiecte de aviz ale doamnei Lichtenberger. Ai cuvântul, Eva. Dank. Uh, ich glaube, die Vă mulțumesc. Cred că, în general, problema achizițiilor publice și mai ales din domeniul apei, uh, transportului și energiei este o problemă dintre cele mai importante pentru orașele noastre, pentru comunitățile locale, în general, în această perioadă. Despre ce discutăm? Comisia a planificat o modernizare a prevederilor uh, legate de achizițiile publice. În propunerea mea m-am orientat uh, la, după mai multe uh, puncte. Știți foarte bine că mie îmi plac reglementările europene. De a, în acest context însă trebuie să păstrăm și uh, regulile naționale, deci ar trebui să reglementăm doar uh, lucrurile raționale. De, exa- de exemplu, în cadrul unei achiziții publice, uh, deseori criteriul cel mai important este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Ei bine, în statele uh, europene există practici uh, diferite în momentul în care se interpretează uh, o ofertă. Există diferențe de um, uh, între 15 și 50% între diferitele state membre. Deci să stabilim o regulă europeană, fie că ar fi vorba de un prag de 15% sau de 50%, nu cred că ar ajuta pe nimeni. În dreptul mare consider că acest lucru ar putea fi reglementat foarte bine la nivel național, tocmai pentru că trebuie să ținem seama și de diferitele tradiții care există în fiecare stat în parte. În plus, pentru mine, um, un punct important a fost și faptul că nu întotdeauna oferta cea mai ieftină este cea mai bună. Deci trebuie să înțelegem că Uh, că trebuie să ținem seama de oferta care este într-adevăr cea mai bună, pentru că deseori un lucru care pare să fie ieftin la prima vedere, în practică, în momentul în care pui în aplicare pui în aplicare respectivul uh, proiect, are ca are efecte negative până la urmă pentru comunitățile locale. De ce? pentru că sunt uh, excluse anumite puncte din caietul de sarcini care apoi trebuie să fie cumpărate și pe termen lung acest lucru crește prețul. Deci, nu în mod automat, cea mai ieftină ofertă este cea mai bună ofertă. Este posibil ca cea mai ieftină ofertă să fie și cea mai bună dacă se îndeplinesc criteriile care ar trebui să fie respectate în cadrul unei achiziții publice. Apoi, se pune întrebarea ca, cum ar trebui să fie organizată o asemenea achiziție publică. Din punctul meu de vedere, cred că lucrurile trebuie să fie îmbunătățite în foarte multe state membre. Arta achizițiilor publice consider că nu este una răspândită peste tot în Europa. Deseori vedem că nu se ține seama de foarte multe lucruri necesare în momentul în care se, organizează se organizează o asemenea licitație publică. Desigur, nu toate lucrurile pot fi stabilite prin uh, reguli. Dar trebuie să ne să înțelegem că licitațiile publice sunt uh, o artă a administrației publice și pentru că această artă să fie stăpânită, regulile trebuie să fie uh, cunoscute, uh, trebuie să fie uh, respectate de asemenea. Un alt punct important pentru mine este faptul că acordarea unor contracte publice trebuie să dea posibilitatea uh, unor administrații locale să prevadă uh, unele criterii. Pentru mine, de exemplu, foarte important este criteriul legat de accesul fără bariere pentru, uh, pentru persoanele cu dizabilități. Mai ales când vine vorba de, de, de transport. Și aici întâmpinăm dificultăți din acest punct de vedere. În plus, administrațiile locale ar trebui să poată să facă și um, ar trebui să prevadă anumite criterii care să se refere și la procesul de producție, de exemplu, să se stabilească faptul că munca copiilor este interzisă, un comerțul onest și așa mai departe. Și întotdeauna, un lucru foarte important pentru mine, criteriile trebuie să fie corectă. Să nu fie posibil ca prin ușa din spate, în spatele unor criterii morale, să fie dezavantajat alți ofertanți care provin eventual din alte regiuni decât uh, regiunea unde se organizează licitația respectivă. Deci, uh, este bine să avem, uh, să există, să există această posibilitate de a um, stabili unele criterii, însă acestea nu trebuie să fie pretextul pentru a dezavantaja pe altcineva, pe alți ofertanți. Discutăm aceste două dosare împreună și în acest context trebuie să ne gândim la un lucru fundamental în serviciile legate de transport și în serviciile poștale există deja reglementări foarte detaliate. Există regulamentul referitor la serviciile poștale, de exemplu, există o reglementare a transportului public pe care le-am hotărât după un proces îndelung de negocieri cu uh, Consiliul. Uh, eu nu îmi uh, doresc acum să creăm niște norme contradictorii, ci am prevăzut și faptul că aceste două regulamente au o prioritate deja în primul uh, alineat din al doilea dosar, pentru că consider că nu ar fi foarte responsabil din partea noastră dacă, de exemplu, Parlamentul uh, Parlamentul European a luat unele hotărâri referitoare la, la serviciile poștale, a hotărât anumite lucruri și peste câțiva ani, printr-o nouă propunere legislativă, pune sub semnul întrebării um, niște practici care au început deja să, să devină norme comune. Acestea sunt lucrurile principale la care am dorit să mă refer. Și în plus, după cum am spus, în acest context principiul subsidiarității mi se pare foarte important și consider că unele lucruri pot fi reglementate mult mai bine de către statele membre. Drept urmare, am propus ștergerea anumitor puncte din uh, uh propunerea Comisiei, În contextul în care există tradiții atât de diferite în Europa legate de licitațiile publice, cred că o normă europeană nu poate mulțumi uh, pe nimeni și nu-și mai are rostul. Aveți în fața dumneavoastră propunerile pe care le-am făcut. Aștept cu nerăbdare remarcile și dumneavoastră și comentariile dumneavoastră. Avem suficient timp la dispoziție pentru a discuta uh, aceste dosare și alte comisii își vor, uh, își vor uh, sunt uh, interesate de aceste dosare, dar noi trebuie să ne asigurăm că um, poziția noastră este înțeleasă și uh, să nu renunțăm la pozițiile pe care le-am uh, reu- am reușit să le obținem în urma negocierilor grele cu Consiliul. Cred că trebuie să ținem seama de diferitele abordări de gestiune economică care există în diferitele state membre și, după cum am spus, sunt pregătită să uh, introduc uh, opiniile dumneavoastră și Uh, probabil acest lucru se va întâmpla oricum din uh, toamnă, pentru că în această săptămână nu cred că vom mai avea timp. Vă mulțumesc. Domnul Masimkovici din partea PP-ului. Dziękuję panie przewodniczący. Zamówienia publiczne są kluczowym elementem strategii Europa 20. Mulțumesc, domnule președinte. Acestea sunt elemente cheie ale strategiei pentru că prezintă un mare potențial pentru dezvoltarea economică a statelor membre. sunt caracterizate de un nivel uh, foarte ridicat de aspecte conforme, deci trebuie să le uh, facem aceste norme mai simplificate, mai flexibile. Asta trebuie să fie prima preocupare. Simplificare și garantarea transparenței în cadrul procesului de participare la aceste achiziții. Există obiectivele care țin de mediu, de inovare. Sistemul nu trebuie însă să devină unul foarte complex. Trebuie să ne asigurăm de acest lucru. Trebuie să urmărim o eficientizare a cheltuielilor pentru a garanta obținerea rezultatelor dorite și un raport uh, echitabil între cost și calitate. De asemenea, simplificarea procedurilor administrative trebuie să ne preocupe în cadrul acestor achiziții publice. Și trebuie să existe obiective sociale ce trebuie respectate, o mai bună gestionare a resurselor energetice, garantarea unor condiții mai bune, a unui nivel ridicat de calitate Suntem de acord cu propunerea Comisiei de a simplifica procedurile pentru aceste achiziții, atât în ceea ce privește caracterul modificărilor propuse și în ceea ce privește negocierile cu ofertantul care este selectat la final. Directiva se regăsește la nivelul acesta superior, fiindcă se bazează pe activitățile pe care le-am desfășurat în ultimii ani în domeniul serviciilor publice. Mă refer la se... servicii ecologice și așa mai departe. Și trebuie să să ne asigurăm că este, de exemplu, posibilă înscrierea prin internet. Toate posibilitățile trebuie să fie clare și transparente. Trebuie să se indice care sunt serviciile prioritare, care nu sunt prioritare. Aici trebuie să fie făcute aprofundări. Trebuie să facem o diferențiere între situațiile speciale, de exemplu, pentru persoane cu dizabilități. Mă refer la acest gen de situații speciale. Apoi, în ceea ce privește oferta cea mai scăzută ca preț. Eu vin dintr-o țară unde în ultimii ani au existat multe astfel de licitații pentru fonduri cu fonduri europene și întotdeauna s-a ales foarte rapid oferta cu prețul cel mai mic. Era singurul criteriu luat în considerare și asta a dat naștere la o serie de probleme. Și în prezent ne dăm seama, experimentăm care sunt aceste probleme. Respectivele, respectivele companii nu au reușit să-și țină angajamentele. Deci nu acesta este criteriul cel mai bun. Nu trebuie să ne ghidăm doar după criteriul prețului celui mai coborât. O ofertă bună, așa cum a fost pus aici, nu este cea cu cel mai mic preț. Mulțumesc, uh, doamna Meister, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu raportorului, în primul, raportare în primul rând pentru acest document. Sunt de acord cu foarte multe puncte și, într-adevăr, achizițiile publice sunt importante pentru viitorul pieței unice. Ar trebui să ține seama de obiectivele strategiei UE 2020, să nu uităm de inovare, de lucrurile importante pentru IMM-uri și, principial, în momentul în care revizuim o prevedere, ar trebui să uh, ne gândim și la simplificarea ei. Am tot spus acest lucru, însă nu l-am făcut întotdeauna, drept urmare Cred că trebuie să fim atenți ca lucrurile pe care le hotărâm să însemne și o, să însemne o simplificare. Achizițiile publice electronice trebuie să fie o posibilitate pe viitor, deci sunt de acord cu ele. La fel, când vine vorba de transparență, ne dorim transparență, lucrurile sunt prea puțin transparente uneori și nu întotdeauna putem să ne dăm seama dacă într-adevăr uh, lucrurile aduc o valoare adăugată. Avem nevoie de competitivitate, nu dorim ca ofertanții, unii ofertanți să fie discriminați și ne dorim niște servicii de înaltă calitate. Sunt de acord cu toate, toate aceste lucruri. Cu ce nu sunt de acord este faptul că ar trebui să renunțăm la acest criteriu a ofertei cele mai avantajoase din uh, punct de vedere economic. Nu este singurul criteriu de care se ține seama, doar să vă spun acest lucru și există și alte criterii. În uh, Saxonia Inferioară, când am fost membră în uh, Parlamentul Regional, am participat la foarte multe achiziții publice și am văzut foarte clar că se ține seama de diferite criterii, trebuie respectată o anumită calitate și așa mai departe. Deci nu, doar, nu este important doar acest criteriu. Uh, și eu sprijin uh, ofertele uh, durabile, însă se pune întrebarea uh, cum măsurăm până la urmă durabilitatea. Avem nevoie de niște, obiectiv, niște criterii obiective pentru, pentru acest lucru. Durabilitatea înseamnă, într-adevăr, um, să ții seama de mediul înconjurător, să fie um, să fie un lucru adecvat din punct de vedere economic, deci este important să avem un mix de criterii, din care să nu excludem prețul. Doamna raportor a spus că cei care hotărăsc cine câștigă un, tractat, un, con, un contract știu ce fac și, într-adevăr, așa ar trebui să fie. Apoi, un alt lucru corect um, este referința la accesul cât mai liber, pentru că vedem că societatea noastră uh, este compusă tot mai mulți din oameni în vârstă, cărora uh, trebuie să le asigurăm accesul universal, din punctul de vedere al subsidiarității. Uh, toată lumea sprijină principiul subsidiarității și pentru mine este important să țină seama de acest principiu trebuie să vedem de la caz la caz, să vedem unde legile sunt atât de diferite, um, astfel încât uh, să fie într-adevăr nevoie de o, achizație, o, achiz, de o licitație care să fie organizată pe plan european. Când vine vorba de uh, servicii de salvare, de exemplu, nu cred că are rost să organizeze o licitație europeană, pentru că lucrurile se bazează foarte multe servicii de salvare, se, se bazează în unele state pe voluntariat deci, până la urmă, sunt de acord cu multe lucruri propuse de doamna raportoare, cu, în legătură de alt, cu altele am, puncte, am întrebări și așa mai departe. Vă mulțumesc, domnul Perca. Äh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu doamna raportor, mai ales în momentul în care spune că nu toate licitațiile trebuie organizate la nivel european, ci trebuie să țină seama de tradițiile naționale. Um, în legătură cu această problemă, cea mai uh, avantajoasă ofertă de punct de vedere economică și cea mai bună ofertă, pentru mine este important ca defi- definițiile să fie uh, foarte clare, pentru că uh, Uh, întotdeauna, într-adevăr, dacă de, definim criteriile foarte clar, ajungem la situația în care uh, cea mai uh, avantajoasă ofertă din punct de vedere economică va fi și cea mai uh, bună. Criteriile trebuie definite astfel încât hotărârea trebuie să, să poată fi luată cât mai ușor. Deci dacă ai criteriile Um, bine definite, în mod natural vei ajunge la selectarea celei mai bune oferte. Mi se pare o propunere fundamentală aceea referitoare la simplificarea procedurilor. Știți cu toții că întreprinderile mici și mijlocii sunt deseori um, inovatoare, fac întotdeauna sau deseori niște oferte foarte bune, însă, din păcate, nu sunt capabile să Um, poate trece prin tot acest munte de acte, do- documente pe care trebuie să le completeze pentru a putea participa la o asemenea licitație. Din acest punct de vedere, procedurile ar trebui să fie simplificate astfel încât multele întreprinderi mici și mijlocii care reprezintă coloana vertebrală a economiei noastre să poată participa la ele. Și acum, um, lipsa de bariere, sunt de acord cu acest lucru, pentru că vedem că mai ales în sectorul transportului avem aceste probleme, persoane cu dizabilități nu pot folosi um, modalitățile de transport pentru că problemele lor nu sunt uh, înțelese și în momentul în care se organizează o licitație publică, dacă se ține seama de această problemă, pe viitor s-ar putea să o, să o rezolvăm. Cred că toată lumea are de câștigat dacă se ține seama și de acest punct. Deci, în general, sprijin acest raport prezentat de doamna Lichtenberger. Mulțumesc, domnul Pecar, Domnul Debac are cuvântul. Thank you, Chair, also from my side. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să fac câteva remarci pe, aceast, pe acest uh, aviz. Este important să uh, încercăm să asigurăm o transparență și o flexibilitate sporită. Companiile vor putea să participe astfel în achizițiile publice, va exista o concurență mai mare și, pe de altă parte, Am uh, văzut uh, că transparența și flexibilitatea sunt uh, motivuri în activitatea noastră și cred că ceea ce a spus domnul Tarabela merge în direcția opusă. Cred că trebuie să încercăm să asigurăm mai multă transparență și flexibilitate. Acum, în uh, ceea ce privește uh, criteriile, uh, trebuie să fim foarte atenți. Aceste criterii MIT sunt stabilite. Sigur că nu trebuie să avem în vedere numai prețul, ci trebuie să avem în vedere și durabilitatea. Nu putem să evaluăm astăzi cum va fi folosită definiția de autoritățile care alocă contractul Cred că procesul de uh, achiziții publice trebuie să se bazeze pe mai multe criterii și nu cred că trebuie să considerăm un criteriu mai important decât uh, altul. Uh, în cazul uh, produselor standardizate, cred că trebuie să uh, respectăm aceste criterii. Uh, în uh, propunerile care au fost făcute aici uh, am uh, văzut că se vorbește despre durabilitate, ciclul de viață, performanța față de mediu. Sunt criterii care sunt avute în vedere în timpul achizițiilor publice dar sunt folosite și ca un soi de obstacol netarifar. Cred că aici avem șansa să facem uh, definiții clare, să realizăm um, un progres uh, clar și cred că în felul acesta trebuie să mergem uh, înainte. Uh, tradițiile naționale, subsidiaritatea, pentru mine înseamnă protejarea propriilor uh, companii, pentru că uh, aici intrăm într-un proces care uneori poate să fie de neînțeles pentru companii care vin din afara țării respective. Deci, da, trebuie într-adevăr să păstrăm transparența și flexibilitatea, este important, dar putem să mergem mai departe la un nou tip de uh, Mm, proces de achiziții publice, așa cum a spus uh, Ghezine, și să obținem uh, servicii mai bune pentru alegătorii noștri. Doamna Ayala Sender. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vin de la Comisia Buget. Îmi pare rău că am întârziat puțin. Aș dori să îi mulțumesc doamnei Lichtenberger pentru o serie de aspecte pe care le-a punctat. Uh, trebuie să uh, trecem dincolo de uh, această, acest criteriu prețul cel mai bun să fie singurul uh, criteriu. Trebuie să vedem care sunt și calitățile din vedere social sau al durabilității pentru a genera valoare adăugată. Aceasta nu se bazează numai pe criteriul prețului cel, uh, celui mai bun. Sunt și alte elemente care sunt uh, semnificative la întâlnirea anterioară la care am participat am uh, vorbit uh, despre uh, programe despre persoane și țări care nu sunt în Uniunea Europeană. China, de pildă, care are contracte de achiziții publice pentru infrastructură. și uh, asta poate să ducă uneori și la situații uh, dezastroase. Am văzut acest lucru în lume. Uh, în Mauritania au un port, uh, au dat o concesiune și asta a fost uh, un uh, dezastru pentru ei, pentru că au optat pentru acest criteriu al prețului uh, celui mai scăzut. Nu trebuie să optăm Uh, întotdeauna pentru aceasta. Sunt și alte criterii fundamentale pe care ofertanții trebuie, sau participanții la licitație trebuie să le îndeplinească și trebuie să avem în vedere aceste criterii. Știu că există o problemă cu alocarea contractelor pe care o analizăm acum în COCOBU, achizițiile publice în ceea ce privește infrastructura publică și uh, modificarea regulilor. În mod normal, modificarea regulilor fac parte din procesul normal de acordare a uh, contractelor, însă trebuie să facem acest lucru într-un mod decent. Am uh, observat că în propunerea financiară pentru proiectele mari de infrastructură, uh, Comisia prevede trei formate. În primul rând, instrumente financiare și uh, contracte publice și un alt format uh, pentru uh, finanțe și contractele publice. Uh, Uh, cred că mai degrabă ar trebui să ne concentrăm asupra uh, sectorului energie și telecomunicații și mai puțin pe transporturi. Doamna Lichtenberger, cu această propunere poate să facă ceva mai mult pentru a crea mijloace și modalități în care putem ajuta transporturile. Doamna Lichtenberger uh, preferă și pe bună dreptate Uh, să uh, susțină subsidiaritatea uh, statelor membre. Poate că are dreptate. În domenii cum ar fi piața unică europeană, aici ar trebui să lucrăm la nivel european. Asta am vrut să spun. Vă mulțumesc. Domnul Kuhn. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș avea și eu câteva remarci. Cred că acest raport merge în direcția potrivită. Cred că este necesar să stabilim niște standarde europene. 90% din licitațiile publice se organizează în domeniul construcțiilor, în infrastructură. Drept urmare, avem nevoie de uh, proiecte calitativă pentru, pentru regiuni, pentru, pentru autoritățile locale, pentru Europa. Drept urmare, oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic are un rol foarte important. În plus, pe viitor și lucrările de menținere vor avea un, uh, un rol foarte important. Și ce, se, ce s-a întâmplat în, uh, în uh, trecut, oferta cea mai, cea mai ieftină a fost acceptată, drept urmare s-a ajuns la situația la care s-a ajuns. Deci, acest criteriu uh, al ofertei cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este foarte important. Trebuie să ținem seama și de criterii legate de durabilitate și așa mai departe. Însă deseori se fac oferte uh, de dumping care ar trebui să fie excluse de la bun început. Deseori, uh, deseori oferta cea mai uh, scumpă și cea mai ieftină sunt excluse și apoi să discută, să introduc criterii legate de definirea volumului de investiții, de exemplu. Ok, trebuie să există posibilități și în, uh, în, uh, în licitațiile mai uh, mici, deci să prevedem niște plafoane, 100 de mii de euro, un milion de euro, să vedem ce trebuie organizat la nivel european, ce trebuie organizat la nivel uh, național. Domnul Ugias. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații. Poziția de a exprimat-o doamna Mesner, coordonatoarea noastră. Eu doream să detaliez puțin, să extind raza de acțiune a discuțiilor noastre de astăzi, plecând de la o, un aspect. Vorbim despre licitații pentru bunuri și servicii în cadrul serviciilor pentru transport și servicii poștale presupunând că activitatea de transport și a serviciilor poștale este o activitate liberă. Deci că există o piață pentru această, activ, acest gen de activități unde se promovează libera inițiativă. Dar există și o altă abordare pe care ar trebui să o avem în vedere în cadrul acestui raport, după părerea mea, și aș vrea să sugerez doamnei raportoare, pe care o felicit pentru prezentarea făcută, să ia în considerare această posibilitate, și anume să fim atenți la licitația serviciului de transport. După părerea mea, aceste aceasta trebuie să fie esența acestui dosar. Există aspecte specifice care, după părerea mea, trebuie să fie reglementate aici. De exemplu, entitatea care va face o achiziție publică în cadrul unui aeroport care organizează această licitație. E vorba de cei care gestionează aeroportul. Dar când vorbim despre cineva care face o licitație pentru un serviciu teritorial, de exemplu, care este un serviciu agreat cu contribuții din fonduri publice, atunci ar fi mai bine să reglementăm lucrurile. Asta este până la urmă rolul nostru, doamnă Lichtenberg. Aud că și dumneavoastră îmi spuneți că sperați acest lucru. Da, asta este momentul și ocazia când trebuie să vorbim despre acest lucru. Am spus acest lucru pentru a implica în această discuție posibilă prezentarea unor amendamente specifice pe acest domeniu. Excuse me. Also wir haben ja ein paar Erfahrungen gehabt, zum Beispiel hat... Vă mulțumesc. Am avut câteva experiențe concrete. Uh, Polonezii au organizat niște achiziții pentru construirea uh, autostrăzilor pentru campionatul european. Au ales oferta cea mai uh, ieftină și au avut dificultăți mari să încheie autostrada până la la termenul uh, prevenit, uh, prevăzut. Există anumit mai multe uh, proverbe care descriu această situație. În germană spunem că sunt prea sărac pentru a-mi permite să cumpăr lucruri de proastă calitate. Uh, deci, întotdeauna este bine să ne gândim la cât mai multe uh, criterii, la criterii care țin seama de durabilitate și acum aștept cu nerăbdare să văd care va fi răspunsul lui Matio Groș la cele spuse de mine acum. Okay, this list just keeps getting longer and longer. Bine, am început o discuție cu doi membri și văd că lista se prelungește. Domnul Groș. Äh, da, vă mulțumesc. Aș dori să sprijin cele spuse de colegii noștri. Nu ar trebui să excludem oferta cea mai uh, ieftină, dar ea trebuie să facă parte din lista de criterii pentru o licitație publică. Eu aș dori să mă refer la două lucruri. Prevederile legale. Există uh, o acordare directă a unui contract și așa mai departe și dacă este să vedem care, care este situația legată de punerea în aplicare a tuturor acestor prevederi. Este foarte greu pentru ca cineva din exterior să participe la o achiziție publică dintr-un alt stat. Deci, deci avem nevoie de o punere în aplicare armonizată a prevederilor. Apoi, Există un protecționism uh, ascuns în foarte multe state. Deci poți să-ți ofere anumite servicii, dar trebuie să fii recunoscut în statul uh, respectiv, dar pentru a fi uh, pentru a fi recunoscut acolo, ți se recunoaște diploma de arhitect sau de medic sau așa mai departe, dar nu faci parte din Camera Arhitecților și așa mai departe, deci nu poți participa la o licitație. Uh, deci mi se pare că pentru anumite state, pentru anumite uh, profesii există încercări de a le proteja tot mai mult. Și dacă îmi permiteți o ultimă remarcă care merge în cealaltă direcție, cred că contractele care pot fi acordată pe plan direct, pe plan regional în mod direct, ar trebui să se orienteze după niște pla- pla- plafoane mai mari, mai ridicate, pentru că în legătură cu aceste contracte birocrația este prea mare. Aceasta ar fi cele trei uh, remarci pe care le-am avut. Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți câteva remarci din partea mea, înainte să dau cuvântul comisiei, în ceea ce privește achizițiile publice, un element cheie este transparența. Și pot să dau exemple. De pildă, în Japonia, noi, uh, în Uniunea Europeană, cumpărăm trenuri japoneze, însă nu putem să vindem trenurile noastre în Japonia. De ce se întâmplă asta? De ce? Dacă Japonia vrea să meargă pe această linie, atunci nici noi nu ar trebui să cumpărăm trenuri din Japonia. Știți acest lucru mă enervează îngrozitor atunci când avem producători europeni în acest uh, moment uh, și noi uh, nu putem să participăm la licitații în Japonia, dar dumneavoastră puteți să participați la orice licitație în Uniunea Europeană. Cred că e greșit și trebuie să punem capăt acestei practici. Cu tot respectul spun în Franța. Ați văzut în Franța un vehicul public care să nu fie fabricat în Franța? Ați văzut un autobuz care nu este francez sau uh, un, uh, o mașină de gunoieri care nu este făcută în Franța sau uh, un uh, uh tren da, dar uh, este o transparență totală atunci când se procedează așa. Și acum, în legătură cu punctul acesta, că ceea ce este cel mai ieftin nu este întotdeauna cel mai bun. Da, trebuie să obții valoare uh, în schimbul banilor, trebuie să avem grijă de banii contribuabililor, trebuie să avem în vedere însă și calitatea produsului. Și Michael a menționat astfel de cazuri și uh, recent am văzut că s-au întâmplat astfel de aceste uh, situații. Cred că trebuie să restabilim echilibrul în ceea ce privește acest uh, preț. Domnul Cracun de la uh, Comisie, deci o să-mi spuneți de ce trebuie să importăm trenuri japoneze, dar noi nu putem să le vindem în Japonia. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru raport și pentru părerile pe care le-ați împărtășit. O să încep cu câteva considerații în legătură cu raportul și o să răspund la întrebarea noastră în final, dacă îmi permiteți acest lucru. Comisia este de acord că prețul cel mai ieftin nu este întotdeauna cel mai bun criteriu de selectare a ofertelor, însă, din păcate, în practică se pare că este greu să neglijez complet acest uh, criteriu, pentru că există o serie de uh, achiziții standardizate, uh, inclusiv criteriile MIT uh, și acestea impun uh, o povară mare uh, atunci când e vorba de achiziția produselor standardizate. De aceea vrem să Uh, ca prețul cel mai ieftin să fie folosit numai în împrejurările în care se specifică clar în caietele de sarcini ale autorității de contractare. În astfel de cazuri trebuie să ne bazăm pe uh, gestionarea bună a uh, autorității de contractare. Problema unor oferte durabile ar fi extraordinar să facem astfel încât toate ofertele să fie acceptate pe baze durabile, însă ni se pare că este foarte foarte greu să cuantificăm și să de, spunem ce este sustenabil și ce nu este nu. Sigur, poate să fie durabil din punct de vedere al uh, mediului sau al criteriilor sociale. Acest lucru însă, după părerea noastră, duce la multă incertitudine uh, juridică. Deci nu este un aspect pe care trebuie să îl luăm uh, Uh, în considerare. Însă, dacă definiția este prea amplă, prea largă, acest lucru este periculos. Înțelegem că subsidiaritatea este foarte importantă în achizițiile publice, pentru că procedurile sunt diferite la nivel național. Însă, în această reformă, încercăm să armonizăm pe cât posibil uh, noțiuni precum ar fi uh, conflictul de interese, transparența, toate acestea par să pună probleme în practica de fiecare zi și să introduce un început de definiție europeană sau să încadrăm aceste noțiuni. Încercăm să deschidem mai bine piața pentru autoritățile de contractare și pentru operatorii economici pentru a ne putea baza pe definiții comune în diferite țări dacă aceste noțiuni nu ar fi uh, armonizate cât de cât uh, la nivel european, ar fi greu pentru agenții uh, economici să meargă în diferite țări și de fiecare dată să se bazeze pe altă definiție. De aceea încercăm să, să armonizăm aceste definiții. Un alt aspect cu privire la serviciile poștale și trans regulamentul privind transporturile. După părerea noastră, directiva la care se face referire uh, nu se face referire, nu conține uh, reguli în ceea ce privește achizițiile publice, ci vorbește de alocarea, de aderarea la astfel de servicii uh, poștale. După părerea noastră, nu este o, dis o discrepanță între directiva în ceea ce privește achizițiile publice și serviciile uh, poștale. De aceea, cred că este uh, necesar să includem o dispoziție de tipul fără a aduce atingere. Apoi, regulamentele privind transportul, acesta se referă la anumite moduri de transport care Uh, au uh, trimiteri uh, clare la directivă. Deci, o altă trimitere ar complica lucrurile, de fapt. În ceea ce privește trenurile japoneze, o problemă importantă și înțelegem că la, prima, la o primă vedere ar putea să aibă o influență mare. În momentul de față se negociază un instrument comercial înainte de reformarea directivelor și negocierile se află, se, sunt la nivel OMC. Uniunea Europeană are o altă abordare, din câte știu eu, decât uh, ceilalți uh, membri. Uh, Uniunea Europeană a deschis piața foarte mult și așteaptă ca și ceilalți membri să facă același lucru. Nu este domeniul meu, am numai niște idei de bază. Acum, uh, la nivelul negocierilor în cadrul OMC, se va asigura un uh, tratament egal al membrilor, să aibă poziții uh, egale negocierile par să uh, egalizeze aceste poziții care nu au fost uh, uh astfel de la bun început, astfel încât uh, uh să existe un uh, acces și la trenurile europene în Japonia, așa cum există și acces în Uniunea Europeană la trenurile japoneze. Deci accesul la piețe străine este o altă discuție în alt forum. Doamna Lichtenberger. Ja, einige Antworten zu aufgeworfenen Da, aș dori să dau, uh, să răspund la câteva întrebări și uh, vom discuta toate punctele apoi în discuțiile pe care le vom uh, avea în viitor. Nu este vorba de excluderea prețului ca criteriu, însă ca prețul să fie criteriul principal peste tot, nu este un lucru bun. Pentru că dacă facem acest lucru, sunt sprijinite ofertele de dumping, care duc până la urmă la costuri suplimentare, pentru că uh, prin clauze ascunse sau prin diferite falimente ale ofertanților se poate ajunge la dific- situații dificile. Desigur, prețul cel mai ieftin pentru oricine care face ofertă sau pentru orice autoritate locală este un criteriu uh, esențial, însă nu putem accent, uh, accepta situația ca prin intermediul acestui uh, criteriu să excludem oferte de o calitate superioară care ar putea asigura alte, alte aspecte. Deci cea mai bună ofertă înseamnă altceva, cea mai bună ofertă din punct de vedere economic înseamnă altceva decât o cea mai ieftină ofertă, pentru că deschide noi perspective pentru viitor și există anumite hotărâri din partea Curții Europene de Justiție care ne spun foarte clar că este posibil să țină seama și de criteriul Uh, comerțului uh, onest dacă acesta nu este uh, folosit pentru a discrimina o ofertă sau alta. Deci dacă o licitație este organizată foarte bine, atunci putem ține seama de, de, de aceste criterii. Ce a spus domnul Groș este adevărat anumite autorități uh, locale vor încerca favorizarea anumitor uh, întreprinderi prin modul în care definesc criteriile unei licitații. Eu nu-mi doresc acest lucru, e clar. Însă, deci este clar că nu trebuie o licitație organizată prin definirea unor criterii care să țină seama de o anumită societate. Însă, Trebuie să permitem, uh, să dăm o șansă întreprinderilor mici și mijlocii să participe la aceste licitații, pentru că um, acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, prin includerea unor criterii de uh, durabilitate. Și acum ajung la cele spuse de comisie și mă scuzați că sunt puțin mai clar acum. Mi s-a spus că a fost foarte greu să definim uh, lucrurile. Păi dacă e atât de greu să definim lucrurile, atunci evident că uh, ne vom uh, baza doar pe criteriul ofertei celei mai uh, ieftine și vom uh, continua să ne confruntăm cu problemele pe care le-am avut în ultimii ani. Deci mi se pare un lucru problematic și efortul de a defini criteriile trebuie să-l facem. Însă definițiile nu trebuie să ducă la discriminare, nu trebuie să fie folosite pentru ca uh, anumiți participanți la licitație să fie excluși, pentru că aceasta este drama pe care vedem că se desfășoară peste tot în Europa. Domnule președinte, v-ați referit la faptul că uh, în anumite state europene se regăsesc puține produse din alte state europene și în această situație nu se află doar Franța. Este adevărat Cred că acest lucru se explică prin uh, uh, abuzarea unor criterii. Acestea nu sunt definite suficient de clar sau sunt definite prea clar, astfel încât alții nu mai pot participa la licitația respectivă. Am dorit să mă mai refer la un lucru. Uh, subcontractarea este într-adevăr o problemă mare care este greu de reglementat în uh, domeniul achizițiilor publice. Cum reușesc să uh, structurez întregul uh, lanț astfel încât um, să evit probleme mari din acest punct de vedere. Cred că este unul din punctele cele mai dificile la fel cum uh, este și uh, procedura de organizare pentru a nu exclude de la bun început uh, anumiți participanți. Apoi, nesiguranța juridică care ar fi generată de anumite criterii care țin seama de durabilitate. Dacă excludem toate criteriile care nu pot fi definite suficient de clar din punct de vedere numeric, atunci cred că am putea renunța la 80% din această propunere legislativă, un lucru care ar fi foarte dificil. Anumite principii trebuie definite suficient și cred că vom reuși acest lucru dacă renunțăm la mm, toate criteriile care nu sunt cele mai ieftine, Cred că în această situație în care trebuie să punem accentul pe perspectivele pe termen lung, um, avem nevoie tocmai de această abordare. Deci aștept cu nerăbdare această dezbatere pe care o vom avea și sper că vom ajunge la o majoritate cât mai largă. Vă mulțumesc. Mulțumesc. 18 iulie termenul pentru depunere a de amendamentelor, 6 septembrie vot în comisie, 10 uh, octombrie vot în IMCO și plenara în decembrie. Însă prima dată, primul termen de depunere a amendamentelor, 18 iulie. Avem timp 7-8 minute o pauză până vine ministru. Începem la 10.30. Mulțumesc! Okay, colleagues, the next item on the agenda is the exchange of views with the Uh, începem uh, acum schimbul de opinii cu ministrul cipriot al comunicațiilor și lucrărilor publice, domnul Eftemios Florențu. Bună, bine ați venit la Parlamentul uh, European. Suntem nerăbdători să auzim ceea ce aveți de spus uh, cu privire la președinția cipriotă. Știu că aveți o întâlnire de Consiliu Informal săptămâna viitoare. Din păcate, niciunul dintre noi nu poate să ajungă la această întâlnire, însă sper, domnule ministru, că uh, vom reuși să ajungem uh, la conferința privind aviația pe care o veți organiza în octombrie în Cipru așa încât sperăm să ajungem pe frumoasa insulă Cipru. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru această primire călduroasă onorabile președinte al Comisiei TRAN, onorabili eurodeputați, doamnelor și uh, domnilor. Este într-adevăr uh, o plăcere deosebită și o onoare deosebită pentru mine să mă aflu aici, în Parlamentul European, unul dintre pilonii de bază ai construcției europene. Aici, instituțiile și principiile democrației sunt uh, exprimate într-o manieră exemplară. Aș vrea să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o să vin în această comisie și să prezint prioritățile și obiectivele președinției cipriote pentru sectorul transporturilor și să pot să vă ascult și punctele de vedere. Cred într-adevăr că numai prin uh, dialog, înțelegere comună, reciprocă și crearea unui uh, mediu de încredere vom putea să elaborăm politici și acte legislative care vor viza o Europa mai bună, o Europa care să vină în întâmpinarea așteptărilor rezonabile ale cetățenilor. S-a spus în nenumărate rânduri că transportul reprezintă un sector de bază, coloana vertebrală a uh, economiei europene Europene. Deci un sistem viabil, eficient de transport, modern, care are o infrastructură modernă, este crucial pentru toate activitățile uh, întreprinderilor europene și o cerință pentru a răspunde cerințelor de mobilitate ale cetățenilor. Nu poate decât să uh, sporească capacitatea de creștere a economiei uh, europene. De aceea, o creștere mai marcată și uh, integrarea în continuare a rețelelor de transport europene constituie un o prioritate pentru noi. Aceste rețele pot să susțină, într-adevăr, uh, coeziunea socială, economică și teritorială a tuturor regiunilor europene. În acest context, negocierile noastre pentru facilitatea Connecting Europe vor constitui o prioritate. Săptămâna trecută, la Strasbourg, în timpul plenarei Parlamentului European, președintele uh, Parlamentul European, al Comisiei Europene și uh, al Republicii Cipru, într-o declarație comună, s-au angajat să colaboreze cât se poate de strâns pe durata președinției cipriote. Obiectivul comun este adoptarea unui uh, cadru multianual financiar uh, pentru investiții în creștere și în uh, ocuparea forței de muncă. Instrumentul Connecting Europe este un pilon important al acestui cadru financiar multianual și nu poate să fie considerat o excepție. Deci vom colabora cu Parlamentul European într-o manieră constructivă pentru a crea premizele ce ne vor permite să ajungem la un acord. Un acord care va ține cont de toți parametrii uh, cadrului financiar. Așteptăm uh, revizuirea uh, liniilor directoare pentru dezvoltarea uh, rețelelor de transport europene pentru că ele constituie o componentă de bază a instrumentului Connecting Europe. Fără îndoială, acest lucru va contribui la uh, preluarea uh, provocărilor într-o manieră constructivă. În acest context vom da o atenție deosebită interconexiunilor cele mai bune în sistemul de transport, pentru că vrem să avem uh, soluții mai eficiente, durabile pentru transport, pentru ca să le oferim cetățenilor noștri, dar și uh, sectorului transporturi în Europa. În ceea ce privește propunerile legislative, Consiliul, pe durata președinției uh, daneze, a adoptat o abordare generală. Acest lucru dovedește faptul că statele membre au lăsat deoparte interesele pur naționale și au pus în centrul atenției valoarea adăugată europeană, care va fi oferită în urma unei rețele de transport uh, uh, eficientă. Vrem să colaborăm cu comisia dumneavoastră și să creăm toate condițiile necesare care vor permite realizarea unui acord. rolul pe care îl joacă tehnologiile noi și inovatoare este uh, crucial și acest rol se află în centrul uh, Cartei Albe a uh, Transporturilor, dar este și în centrul Agentei Digitale pentru Europa. Președinția cipriotă, uh, la întâlnirea ministerială informală care va avea loc uh, pe 16-17 iulie la Nicosia, ministrii transporturilor și telecomunicațiilor. Deci vom încerca să subliniem importanța tehnologiilor digitale în uh, în realizarea unui transport durabil. Vrem să evidențiem interconectarea, nu numai interconexiunile uh, între politicile europene, și anume agenda digitală și uh, politica de transporturi a Uniunii Europene. Unul dintre obiectivele acestei întâlniri va fi să susținem politicile pe care le-am menționat anterior prin promovarea, dezvoltarea și valorificarea tuturor informațiilor care uh, există în sectorul uh, public, dar folosirea sistemelor de transport inteligente pentru toate modurile de transport. Dacă vom reuși acest lucru, vom uh, contribui fără îndoială uh, la dezvoltarea transportului intermodal și vom uh, crea cadrul necesar pentru a trece la noua etapă de e-planning, astfel încât oamenii să se poată uh, mișca mm, de la o destinație la alta într-o manieră mai eficientă. Rezultatele și concluziile acestei întâlniri vor fi uh, prezentate Uh, la congresul ITS uh, pentru transporturi inteligente care va fi găzduit uh, de Austria în octombrie. Sim Calas și Nelly Cruz vor participa. Ei sunt comisarii pentru transporturi și respectiv agenda digitală. Am invitat de asemenea și uh, pe președinții comisiilor TRAN și ITRE. După părerea noastră, prezența Parlamentului European la această întâlnire pe care am menționat-o este necesară și sperăm că ne veți onora cu prezența dumneavoastră. În ceea ce privește transportul rutier, președinția va face eforturi considerabile pentru a modifica legislația în vigoare cu privire la tahografe tahografele pentru transportul rutier, pentru că aceasta va face sistemul mai credibil, va spori siguranța rutieră, va uh, ajuta la uh, combaterea fraudei și va reduce birocrația vrem să Uh, facem eforturi pentru a se ajunge la un uh, acord politic în Consiliul din octombrie și prin contactele cu uh, Comisia dumneavoastră să creăm condițiile propice pentru a se ajunge la un acord cu Parlamentul European. Noua inițiativă legislativă MOT, uh, control tehnic uh, pentru uh, trailere și autovehicule. Mi se spune că aceasta a fost adoptată de Colegiul Comisarilor și va fi constituită din trei propuneri legislative. Pot să spun că, după părerea noastră, aceasta este o problemă foarte importantă. Pe baza informațiilor pe care le-am primit din partea Comisiei Europene, aceste propuneri vor spori siguranța rutieră, vor permite o mai bună protecție a mediului și vor garanta faptul că toate vehiculele care uh, circulă pe drumurile europene vor fi foarte sigure din punct de vedere tehnic. În ceea ce privește aceste propuneri, considerăm că vom uh, depune, vom prezenta un uh, raport privind ra, uh, ra, progresele realizate la Consiliul din octombrie și vom realiza o abordare generală pentru una sau două din aceste propuneri la Consiliul din decembrie. În plus, vom da atenție siguranței rutiere și vom încerca să găsim modalități de a îmbunătăți siguranța rutieră, mai ales pentru tineri. Cipru va găzdui a patra uh, zi uh, a siguranței rutiene, rutiere pe 25 iulie, care, la inițiativa președinției cipriote, va fi uh, dedicată tinerilor. Vom invita și am invitat organizații de tineret din statele membre ale Uniunii Europene, dar și din zonele învecinate pentru a participa Uh, la acest eveniment. De asemenea, am invitat și reprezentanța autorităților competente din statele membre. Scopul nostru este ca tinerii să elaboreze împreună cu noi acțiunile și politicile Uniunii Europene care vor permite o siguranță rutieră sporită și care vor duce la reducerea uh, ratei mortalității. Pentru că, din păcate, numărul tinerilor în rândul victimelor este foarte mare. În ceea ce privește sectorul feroviar, în ciuda faptului că ă, Cipru nu are o rețea feroviară, ă, totuși recunoaștem importanța crucială a acestui sector în dezvoltarea ă, politicilor de transport în Uniunea Europeană. De aceea, în numele Consiliului și în îndeosebi în numele președinției daneze, doresc să mulțumesc Parlamentului European uh, pentru poziția sa constructivă și pentru flexibilitatea de care a dat dovadă în ceea ce privește reformularea primului uh, pachet legislativ uh, feroviar. Președinția cipriotă așteaptă cel de-al patrulea pachet legislativ uh, să fie depus de către Comisia Europeană și de îndată ce acest lucru se va întâmpla, îl vom uh, prezenta în Consiliu pentru un prim schimb de puncte de vedere. În ceea ce privește transportul maritim, ne vom concentra asupra îmbunătățirii uh, condițiilor de viață și de muncă ale navigatorilor, Vrem să avem o forță de muncă care să fie în siguranță, să fie mai responsabilă, dar în același timp dorim să avem o uh, industrie uh, constructoare de nave care să fie mai uh, responsabilă. Vom uh, da atenție deosebită modului în care dispozițiile Convenției Navigatorilor uh, a OIM sunt uh, transpuse în uh, legislația europeană și vom da atenție uh, a dispozițiilor pentru care reglementează uh, porturile și uh, pavilioanele și prin o nouă propunere de directivă în ceea ce privește responsabilitatea statelor de pavilion. Consiliul a făcut uh, progrese bune și suntem aproape de uh, a adopta o abordare generală în octombrie. Vom uh, conlucra strâns cu comisia dumneavoastră, cu comisia Ample pentru a crea condițiile necesare realizării unui acord cât mai curând cu putință. În plus, președinția cipriotă va viza realizarea unei abordări parțiale generale sau un raport privind progresul realizat în ceea ce privește proiectul de regulament pentru finanțarea multianuală a EMSA. Agenția Europeană uh, pentru Siguranță Maritimă și finanțarea acțiunilor pentru combaterea poluării uh, maritime. Așteptăm ca acestea să fie depuse de Comisia Europeană în această toamnă. Și aici aș vrea să mă refer la o inițiativă strategică a președinției cipriote în legătură cu o chestiune foarte importantă care interesează și comisia dumneavoastră. Vom încerca să reactivăm politica integrată maritimă. Cipru este un uh, stat insulă, dar și un stat maritim și recunoaștem potențialul pe care îl oferă activitățile maritime pentru economia Uniunii Europene, dar și pentru o dezvoltare durabilă. Trebuie să elaborăm o abordare strategică pentru chestiunile maritime. Trebuie să uh, includem și zonele de coastă ale Uniunii Europene. Asta înseamnă că politica integrată maritimă a Uniunii Europene poate să constituie un instrument uh, semnificativ care va contribui la dezvoltarea Uh, durabilă redresarea economiei noastre, dar și coeziunea socială a statelor membre. Ne va permite să atingem obiectivele strategiei Europa 2020. Politica maritimă integrată este parte a priorităților strategice uh, ale președinției cipriote. Vom uh, organiza o conferință ministerială informală în uh, Nicosia la, pe 8 uh, octombrie 2012 în prezența președintelui uh, Dimitrias Christofis, președintelui Comisiei Europene Barroso și a comisarului Maria Damanaki. Această conferință ministerială vizează reactivarea politicii integrate maritime a Uniunii Europene. Vom încerca să adoptăm o declarație politică, declarația de la Limasol, care va constitui fundația pe care uh, vom construi acțiunile ulterioare, menite să stimuleze în continuare dezvoltarea acestui, acestei politici novatoare. Obiectivul nostru este să invităm și reprezentanții Parlamentului European la această conferință, pentru că poziția dumneavoastră, recomandările dumneavoastră sunt, după părerea noastră, utile și importante pentru această inițiativă. Transportul aerian. În această privință dorim să punem în aplicare pe deplin uh, blocurile uh, funcționale aeriene, pentru că acestea, aceștia sunt parametrii de bază care ne permit uh, integrarea cerului unic european, care constituie o prioritate pentru președinția cipriotă. Vom organiza un summit în domeniul aviației pe 11 și 12 octombrie și vom uh, colabora strâns cu Comisia Europeană și statele membre. Vom acționa ca un catalizator în uh, aceste eforturi menite să pună în aplicare pe deplin acești, uh, aceste blocuri funcționale aeriene și acestea vor permite o eficientizare a transportului aerian și uh, vor permite o mai bună gestionare a traficului aerian uh, de călător și de marfă. Eficiența uh, aeroporturilor comunitare constituie un element important. Președinția va încerca să realizeze o serie de progrese în negocierile cu Parlamentul European cu privire la pachetul legislativ pentru aeroporturi, astfel încât acestea să își îmbunătățească activitatea, să reducă nivelul de zgomot în jurul aeroporturilor și să uh, valorifice mai bine capacitățile de care dispun. Pe baza comunicării Comisiei Europene, președinția noastră va încerca să obțină adoptarea unor uh, concluzii ale Consiliului pentru uh, politica uh, externă în domeniul uh, transportului aerian într-o fază ulterioară. Vom încerca cel puțin să facem să realizăm progrese în acest domeniu, o premisă pentru realizarea acestor obiective este o bună colaborare cu Comisia Europeană, cu statele membre, dar în principal cu uh, Parlamentul European. Domnule președinte, onorați uh, eurodeputați, Ciprul a preluat uh, președinția uh, Consiliului pentru prima dată. Este o mare provocare pentru noi. Ne dăm seama uh, care sunt responsabilitățile și greutățile pe care le presupune acest efort. Vom lucra atent cu transparență, cu modestie, cu obiectivitate, pentru că dorim să ne aducem aportul la ceea ce se face pentru a construi o Europa mai bună. Așteptăm o excelentă cooperare cu dumneavoastră pe toată durata președinției cipriote și ne aflăm la dispoziția dumneavoastră pentru a rezolva problemele care ar putea să apară și pentru a realiza obiectivele comune și ambițioase, promovarea inovării, a dezvoltării durabile în Uniunea europeană și în politica de transporturi. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să prezint prioritățile și obiectivele președinției cipriote. Sunt uh, un bun ascultător și sunt gata să vă ascult, să ascult întrebările dumneavoastră, punctele dumneavoastră de vedere și în măsura în care pot să o fac o să le răspund. Vă mulțumesc! Minister, thank you very much indeed. Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru, pentru această prezentare. Acum am să dau cuvântul coordonatorilor. Pentru început, domnul Con, domnul, doamna Țicău, domnul Cumuțachis, dacă altcineva mai vrea să intervină, vă rog să-mi spuneți pentru a putea să ne organizăm și să nu rămânem în urmă. Din partea PPE, domnul Groș întâi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dar să mulțumesc și președintelui Consiliului pentru prezentarea introductivă pe care ne-a ținut-o. Doresc să-i urez succes cu punerea în aplicarea programului pe care și l-a stabilit. Știm că statele mici sunt uh, eficiente când uh, tratează dosare importante Dorim să facem progrese, mai ales din punctul de vedere al cerului unic uh, european cu blocurile funcționale de spațiu aerian. Um, când vine o nouă președinție, discutăm despre cum vom progresa cu acest dosar. Însă există un element uh, fundamental. Ați atras atenția asupra um, faptului că blocurile funcționale de spațiu aerian sunt importante din foarte multe puncte de vedere și în acest context mă întreb de ce atâtea state au dificultăți de a le pune în aplicare. Cred că nu se înțelege faptul că nu se pun în aplicare decizii luate de aceste trei instituții, de Consiliul European, de Parlamentul European deci, în acest context, ar trebui să atrageți atenția asupra colegilor că în momentul în care au semnat un document, înseamnă că își asumă un lucru și trebuie să-l uh, pună în aplicare. Deci vă urez uh, succes din acest punct de vedere. Um, până în uh, decembrie 2012 ar trebui să funcționeze blocurile funcționale, aceste blocuri funcționale și eu mă aștept ca la următoarea întâlnire să ne spuneți cum progresați interiorul acestui dosar. După cum ați spus, vă așteaptă o perioadă foarte interesantă pentru că au fost uh, încheiate foarte multe dosare, uh, tahografele, de exemplu, în uh, transportul rutier și aș dori să subliniez cele spuse dumneavoastră în transportul maritim. Avem nevoie de o politică maritimă integrată, dar, pe de altă parte, să ținem seama și de aspectele sociale. Și în acest context, Doresc să vă aduc aminte că Parlamentul European în dosarul tahografelor nu a ținut seama doar de aspectele tehnice, ci există și aspecte sociale pe care trebuie să le discutăm cu dumneavoastră. Pe noi nu ne interesează ca mâine transportul rutier să fie unul mai bun, ci acest uh, transport trebuie să fie îmbunătățit și din punctul de vedere al respectării criteriilor sociale. Și este clar că și siguranța are un rol foarte important. Uh, în un uh, următoarele luni veți vedea că colegul nostru Koch a pregătit un dosar foarte interesant și ne așteptăm niște pași concreți. Ne dori, trebuie să reducem numărul de victime ale accidentelor uh, rutiere și nu doar declarații, ci nu doar o bună voință, trebuie să vedem lucruri concrete. Și vă asigur că Parlamentul este pregătit să vă ajute din acest punct de vedere dosarul mare la care lucrăm deja de, de câteva luni se referă pe de o parte la uh, rețelele de transport uh, transeuropene și pe de altă parte la finanțarea acestora, care, lucru care este legat de perspectiva financiară pe termen mediu. Aș dori să vă întreb dacă uh, veți continua cu conceptul orientărilor generale referitoare la finanțarea acestor proiecte așa cum a, așa cum a fost propus de comisie și în al doilea rând mă gând, din punctul de vedere al finanțării și mă gândesc aici la finanțarea uh, Um, instrumentului Conectarea Europei, care, din punctul meu de vedere, este un instrument foarte interesant. Dacă, din acest punct de vedere, veți uh, respecta uh, sumele concrete propuse pentru acest instrument. Vă mulțumesc. Domnul Al Kadrai, din partea Socialiștilor și Democraților, patru minute pentru fiecare. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru această prezentare. Lunile care urmează vor fi foarte interesante, fiindcă vă așteaptă o serie de dosare foarte importante, dosare care încă mai trebuie să parcurgă un traseu legislativ, dar și unele în care hotărârile au fost luate și trebuie acum puse în aplicare. Mă refer la cerul european unic, de exemplu, și la începutul aplicării acestor blocuri funcționale aeriene până în decembrie anul acesta. Aceste lucruri au fost hotărâte. Știm cu toții că provocările variază de la o parte a Europei la alta și, prin urmare, trebuie să ne asigurăm că se înregistrează progrese în Consiliu pe aceste subiecte, fiindcă există o serie de avantaje care ar rezulta dintr-un cer european mai unificat, atât pentru aviația civilă, cât și pentru pasageri și mediu. Dacă nu se respectă termenul limită, atunci va trebui să încercăm să ajungem la un acord care să aibă forță legislativă. Altfel nu o să rezolvăm prea multe lucruri. Și aș vrea să aud un angajament din partea dumneavoastră în acest sens. În ceea ce privește legislația propriu-zisă, există aspecte importante. Pachetul pentru aviație, care trebuie să evolueze, vom lucra și noi la asta și sperăm că în curând putem să ne întâlnim din nou și să discutăm. Tahografele digitale Sună ca un subiect foarte tehnic, dar este vorba de un proiect extrem de important pentru întreg sectorul transportului rutier, fiindcă această nouă tehnologie permite îmbunătățirea nivelului de supraveghere și control. Un lucru foarte important dacă vrem să ne asigurăm că uh, avem condiții acceptabile din punct de vedere social în sectorul transportului rutier. Dar trebuie să existe aplicare uniformă, fiindcă dacă unii aplică regulile și, regulile și alții nu, atunci vorbim despre concurență neloială. Apoi TNT, noua structură a transportului, a rețelei de transport pe care vrem să o implementăm în Europa și condițiile pe care le atașăm sprijinului din partea Uniunii Europene și, sigur, dimensiunea acelui ajutor. Aș vrea să ne spuneți în ce măsură ați discutat cu colegii dumneavoastră care analizează partea bugetară. Este foarte important pentru noi și ar fi chiar păcat dacă am uh, face eforturi pentru a contura uh, o nouă hartă pentru această rețea de transport europeană și după aceea să ne trezim că nu există fonduri pentru asta. E suficient, deci să ne asigurăm că există fonduri suficiente pentru a permite dezvoltarea în practică acestor concepte. Acum, o observație de ordin mai general cu privire la bugetul pentru transport. Uh, ne așteptăm să existe fonduri suficiente din partea Consiliului pentru proiectele de transport. În ceea ce privește transportul maritim și agenția maritimă, aici activitatea este aproape finalizată. În noiembrie se vor uh, regla ultimele detalii și putem spune că am înregistrat progrese în ceea ce privește EMSA. Cam atât am avut de spus și în încheiere Aș putea adăuga că ne dorim și noi să cooperăm cu dumneavoastră, suntem deschiși și sperăm să obținem rezultate bune. Domnul Meister, din part- doamna Meister. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru că ați venit alături de noi și ne-ați prezentat prioritățile dumneavoastră. Cred că sunt uh, optimistă după ce spuse de dumneavoastră vis-a-vis -vis de președinția cipriota. Uh, Uh, grupul nostru politic a vizitat Ciprul, am avut mai multe discuții, din păcate nu ne-am întâlnit cu dumneavoastră, tocmai de aceea mă bucur că ați venit astăzi aici. În primul rând, mi se pare foarte bine, foarte bun faptul că ați recunoscut importanța uh, finanțării pe termen mediu și finanțării instrumentului conectarea Europei. Noi sprijin în acest punct de vedere propunerea Comisiei, suntem convinși că avem nevoie de acest lucru. Nu avem nevoie doar de un uh, un uh, sistem european de transport, ci avem nevoie și de fondurile necesare pentru finanțarea acestuia. Deci, grupul nostru politic vă cere să vă păstrați în continuare poziția puternică, mai ales când vine vorba de propunerea unor state de reducere a fondurilor. Apoi, un alt lucru important pentru mine. În acest moment și în anul următor intrăm în faza uh, incipientă a obligațiunilor de proiect. Uh, și cred că este important să avem proiecte care să ne arate că este posibil să um, avem mai mulți, uh, să avem, să strângem mai multe fonduri pentru asemenea proiecte. V-ați referit și la inovare. Avem nevoie într-adevăr de sisteme inteligente de transport care pot aduce o siguranță sporită pe străzi și pot uh, Uh, scădea presiunile asupra mediului înconjurător. Acest lucru este adevărat. V-ați referit și la, la tahograful digital, care aduce elemente noi în transportul de uh, tiruri. Obiectivul nostru a fost întotdeauna să scădem povara administrativă de pe umerii întreprinderilor mici și mijlocii, și în acest punct de vedere am la reducerea uh, greutății și și prevederea unor, uh, unor derogări de la obligația de a avea tahografe. Cerul unic european. Împreună cu ceilalți colegi vă spun și eu că avem nevoie de cerul unic european. Știm foarte bine că nu va fi de- definitiva până la sfârșitul acestui an și uh, Germania și uh, Franța mm, au poziții foarte contradictorii, foarte conflictuale când vine vorba de crearea acestui unui singur bloc uh, funcțional de spațiu aerian. Însă dacă vom uh, ajunge în situația în care unele lucruri au fost uh, semnate, sau au luat niște angaj- angajamente, dar acestea nu sunt respectate, da, trebuie să schimbăm ceva. Și apoi, ultimul punct, foarte important de asemenea, uh, domeniul maritim, v-ați referit și dumneavoastră la condițiile de muncă pentru marinari. Este foarte important, această profesie trebuie să fie mai atractivă pentru tineri. V-ați referit și la Agenția Europeană Maritimă, de Siguranță Maritimă și aceasta este importantă mai ales din punct de vedere al poluării mărilor. Și Salut faptul că ați pus în centru preocupărilor dumneavoastră politica maritimă integrată. Poate nu știți că eu am fost raportoare pe această temă și sunt convinsă că este o temă fundamentală de viitor, este o temă care nu este înțeleasă suficient de bine de toată lumea este foarte uh, important să ținem seama de potențialul acestei teme și mă bucur că dumneavoastră vă concentrați asupra ei. Vă asigur de sprijinul meu din acest punct de vedere. Vă mulțumesc, domnul Kramer, din partea verzilor. 4 minute, Mihail. Doresc să vă mulțumesc și eu pentru această prezentare și în numele grupului uh, politic al verzilor aș dori să vă felicit pentru faptul că preluați pentru prima dată președinția Consiliului European. V-ați referit la mai multe puncte, rețele transeuropene. Există un spațiu european uh, feroviar, este dorit de Uniunea Europeană de 30-40 de ani, dar este ca un, uh, ca un uh, covor peticit. Problemele se regăsesc întotdeauna acolo unde sunt granițele. Uh, deci mă întreb, uh, vor fi finanțate proiectele mari sau vor, fi, vor primi o prioritate proiectele transfrontaliere pentru ca Europa să crească împreună uh, Uh, și din punct de vedere uh, al uh, transportului feroviar. De exemplu, între Berlin și Stettin mai lipsesc 30 de kilometri care ar trebui să fie electrificați și nu s-au găsit bani pentru acest proiect. Deci cred că ar trebui să modificăm ceva aici, să punem accentul pe proiectele transfrontaliere. Apoi, al doilea punct care mi-a plăcut foarte mult, siguranța rutieră, mai ales pentru tineri. Uh, am avut, uh, am, hot, am, uh, hot, am votat raportul Koch aici în Parlament, siguranța rutieră și Parlamentul a cerut cu o mare majoritate introducerea unei limite de viteză de 30, la, 30 de km la oră în orașe și știm foarte bine că într-o uh, coliziune riscul de deces este de 5%, la, cu o viteză de 50% să, dacă se întâmplă un accident, uh, riscul crește la 85%. Aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră referitoare la introducerea unei asemenea limite de viteză, orașele având libertatea de a hotărâ pe care străzi se poate circula eventual cu o viteză superioară. Pachetul feroviar. Comisia ne-a spus că până la sfârșitul anului ne va prezenta un raport. Eu sunt foarte sceptic și presupun că președinția dumneavoastră nu se va mai ocupa de acest dosar rămân în continuare optimist și sper că vă veți ocupa de acest dosar. Mi-a plăcut de asemenea faptul că în domeniul transportului maritim um, vă preocupă condițiile sociale, condițiile de muncă și um, pavilionul sub care circulă vasele. Ce mi-a plăcut de asemenea a fost uh, punctul legat de emisii Știți foarte bine că vasele uh, în Cipru reprezintă, sunt responsabile pentru emisii care poluează orașele din Cipru mai mult decât transportul rutier, de exemplu. Din punctul de vedere al transportului aerian, a spus că volumul este tot mai mare. Ieri am uh, discutat despre faptul că acest sector este subvenționat cu 30 de miliarde de euro pentru că sunt, este subvenționat, de exemplu, uh, este subvenționată kerosina. Cred că avem nevoie de o adevărată economie de piață în acest uh, domeniu, trebuie să avem niște prețuri corecte, reale. Dacă am avea acest lucru, am rezolvat foarte multe Uh, probleme și probleme legate de protejarea mediului conjurător, deci aș dori să știu care este părerea dumneavoastră din acest punct de vedere. Acesta este ultimul punct la care am dorit să mă refer și vă doresc, vă doresc succes pentru președinția dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Foster. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim și domnului ministru pentru prezență, așa de repede după ce ați preluat președinția. Salutăm observațiile pe care le-ați făcut, noi cei de la ECR și cred că ați reușit să consolidați foarte bine în fiecare domeniu al uh, transporturilor care sunt prioritățile dumneavoastră. Este esențial să continuați în acest sens. Uh, evident, eu vin dintr-o zonă care este privită ca o insulă, poate mai mare, dar totuși o insulă și este foarte important ca industrie, fie că e vorba de industria comercială sau a turismului, să existe bune legături, bune conexiuni. Pentru noi asta înseamnă împreună sectorul maritim și aviatic de regulă. Salut de asemenea faptul că împreună cu uh, comisar, cu domnul președinte al comisiei noastre, veți participa la Congresul Mondial pe sisteme inteligente de transport. E într-adevăr un lucru foarte bun. E bine să ne asigurăm că și Parlamentul este implicat în agenda digitală. Prin urmare, fără îndoială, ați dat dovadă deja de faptul că vă implicați și că vreți să faceți, să aduceți o schimbare, lucru esențial. În ceea ce privește sectorul maritim, salut comentariile pe care le-ați făcut. Aș avea o mică observație, o mică rezervă. Unii dintre noi tindem să-i numim pe cei de la Comisia pentru Angajarea Forței de Muncă Comisia pentru Șomaj. Uh, și este uh, întemeiat ca cei care lucrează în orice industrie să fie tratați în mod egal, în condiții de muncă egale, dar știm că în sectorul maritim trebuie să existe flexibilitate. Na, statele de pavilion, da, trebuie să își asume responsabilitățile, dar trebuie să fim precauți, să nu pierdem nave din registrele europene și să Uh, aveți în vedere acest lucru atunci când vorbim despre uh, lucrători care vin din state terțe. Evident, trebuie să asigurăm cele mai bune condiții pentru toată lumea, dar trebuie să fim precauți aici și o să intrăm în detalii în conferința din 8 octombrie din Cipru și declarația de la Limasol, informații foarte interesante acolo. În ceea ce privește acordul privind sulful. Noi venim din partea de nord a Europei și ne preocupă industria noastră în acest domeniu, deci nu cred că discuția e încheiată aici. Există probleme în ceea ce privește tehnologia și Problemele acestea există pentru noi, țările din peninsula scandinavă. În ceea ce privește sectorul aviației, există două domenii la care trebuie să ne referim. De fapt, v-ați referit. Pachetul pentru spațiul aerian, dar lucrurile evoluează cu revizuirea aspectelor care țin de sloturile orare și directiva privind poluarea sonoră, precum și uh, serviciile la sol. Sigur, lucrurile trebuie să evolueze, trebuie crescut nivelul de transparență, dar să nu uităm că vorbim despre operatori globali, că suntem în concurență cu restul lumii. Deci trebuie să dăm dovadă de flexibilitate. Și ultimul domeniu, dacă îmi dați voie, domnule președinte, este cerul unic european. Azi dimineața am votat, eu sunt raportor și noi încercăm să pornim această inițiativă. O parte dintre aceasta se referă la blocurile funcționale aeriene se știe că în majoritatea Uniunii Europene angajamentele nu sunt respectate. Irlanda, Regatul Unit, Danemarca și partea de nord a peninsulei scandinave au convenit deocamdată să facă aceste lucruri, dar angajamentele au fost luate la nivelul tuturor statelor membre acum 10 ani și ne așteptăm să vedem rezultate, fiindcă nu vorbim doar despre aceste blocuri, ci vorbim despre Cezar, tehnologia Sol-Aer, despre um, locuri de muncă care există în acest domeniu, despre tehnologia pe care o putem vinde, fiindcă este interoperabilă, despre concurența la nivel global și, până la urmă, consumatorul este cel care beneficiază. Ar putea să ducă și la reducerea ale combustibilului, deci vorbim despre un pachet foarte mare și mă bucur că pe 11 și 12 octombrie va fi discutat la mm, întâlnirea la nivel înalt se vor participa reprezentanții ai industriei. Eu am discutat uh, deja cu ei la elaborarea raportului care a fost discutat în comisia noastră și le mulțumesc colegilor pentru acest lucru. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, vreau să vă urez mult succes și vă promit că vă vom oferi tot sprijinul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, avem acum șase membri care doresc să vorbească. Aveți câte două minute fiecare, o să fiu foarte strict, pentru a avea suficient timp ca domnul ministru să răspundă la întrebări. Deci vă rog uh, două minute fiecare, domnul Coc, pentru început. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru propunerea făcută de dumneavoastră. Cred că nimeni nu a vorbit atât de clar despre faptul că siguranța rutieră este o prioritate. Parlamentul a propus prin raportul votat, prin raportul meu de anul trecut, uh, multe lucruri concrete Aștept cu nerăbdare să văd care le veți, pe care le veți prelua. Pe mine mă bucură faptul că vă doriți implicarea tinerilor, pentru că ei sunt implicați, din păcate, în accidente rutiere prea uh, deseori. V-ați referit și la tema tahografelor digitale. Lipsește, cred că, un punct. E clar că accidentele nu pot fi evitate în totală și un aspect foarte important este ajutorul medical uh, profesionist în, uh, în asemenea cazuri. Um, și în acest context, ECOL este foarte important pentru că uh, trebuie ca to- toți actorii trebuie să colaboreze pentru a uh, transforma în realitate acest sistem al telefonului electronic. Vă mulțumesc, doamna Țicău. Mulțumesc. Domnule ministru, uh, mă bucur că dosarul privind tahografele digitale reprezintă una dintre prioritățile președinției dumneavoastră. Avem mâine o primă întâlnire pentru uh, între shadow raportori și președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene. Aș dori să vă întreb uh, care este calendarul pe care îl aveți în vedere privind dosarul aferent tahografelor digitale. Mulțumesc. Thank you, Mr. Kumutsakos. Mulțumesc, domnul Kumutsakos. Mulțumesc, domnule președinte, bine ați venit, domnule ministru. Aș vrea să vă mulțumesc pentru prezentarea detaliată pe care ați făcut-o a programului dumneavoastră așa de ambițios. Am o observație de ordin mai general. Programul pe care l-ați prezentat uh, se bazează pe valori europene. Ați menționat de altfel plus valoarea europeană. Nu este vorba de un program caracterizat de obiective care să se limiteze la nivel național. O idee foarte bună. De asemenea, mă încântă modul în care vreți să abordați uh, rețelele europene de transport în viitor. E bine să avem uh, obiective ambicioase. Eu sunt raportor pentru acest domeniu orientările din acest domeniu au strânsă legătură cu finanțarea care va fi furnizată prin noul instrument, care la rândul său are legătură cu discuțiile referitoare la buget și la cadrul financiar multianual. Și aș vrea să-mi spuneți dacă știți despre colegii dumneavoastră din cabinet, când discută aceste chestiuni din buget, pot să fie atenți și să um, adauge un plus la bugetul nostru, mai ales în ceea ce privește aceste tenuri, fiindcă sunt foarte importante, reprezintă care vom folosi acest instrument inovator reprezentat de obligațiunile de proiect. Acum, în ceea ce privește politica maritimă, avem un lobby aici în sală. Doamna Meissner a fost raportare și eu, raportor pentru primul regulament privind finanțarea, noi uh, vă vom oferi sprijinul nostru pentru a promova aceste chestiuni. După cum ați spus și dumneavoastră, reprezentați un stat insulă implicat în sectorul maritim. Prin intermediul rezoluției care a fost votată în plenară, Parlamentul și-a dovedit dorința de a rezolva problema aceasta gravă a pirateriei și aș vrea să știu ce prevedeți în acest sens, fiindcă cred că este un punct culminant al președinției dumneavoastră. Ar trebui să vă ocupați de asta, ar trebui să investiți în instituțiile europene și noi vom fi alături de dumneavoastră. Veel succes gewenst met eh, uw voorzitterschap. Vă durem eh, succes pentru președinția dumneavoastră. Aș avea o o întrebare, de fapt o serie de întrebări uh, concrete. Ați vorbit despre TNT și despre uh, facilități care rămân o prioritate sub președinția dumneavoastră. Există discuții referitoare la cadrul financiar multianual în momentul de față, dar există câteva elemente care au legătură și de noi. Finanțarea alternativă, utilizarea obligațiunilor de proiect, nu toate țările sunt de acord cu aceste idei. Există altele însă care le promovează destul de puternic. Ce părere aveți despre faza pilot care începe? Și apoi este vorba de alocarea 10 miliarde de euro în TNT există dezacord în Consiliu în acest sens și aș vrea să știu ce veți face în acest sens și cum vă veți asigura că banii sunt folosiți eficient pentru sectorul transportului. Și o a treia întrebare. De curând, uh, Curtea de Conturi Europeană a publicat un raport cu privire la utilizarea fondurilor de coeziune pentru porturile maritime aceste fonduri nu sunt folosite întotdeauna în cel mai bun mod posibil și aș vrea să știu ce uh, concluzii puteți trage uh, de acolo cu privire la utilizarea fondurilor de coeziune pe viitor pentru tente. În ceea ce privește porturile, ne-ar interesa niște măsuri concrete. Ați vorbit despre declarația de la Limasol și am vrea niște detalii Mulțumesc, doamna Ayala Sanders, două minute. Me uno, señor presidente, eh, a las... Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu urărilor de succes adresată președinției eh, cipriotă. Vă felicit mai ales pentru abordarea europeană a metodei comunitare vis-a-vis -vis de sectorul de transport, această abordare este cea mai bună din punctul meu de vedere. Aș dori să spun câteva lucruri vis-a-vis -vis de instrumentul Conectarea Europei și finanțare. Cred că este greu să avem uh, în mod paralel um, negocierile pentru finanțare și cu negocierile de, pentru cadrul financiar multianual. Știți foarte bine că ne confruntăm cu anumite uh, probleme. Pe de-o parte este suma de 7 miliarde care vine din fondurile de coeziune. Din păcate există un semn al întrebării leg- legat de această sumă și aș dori să știu uh, care este părerea dumneavoastră? Conectarea Europei va fi un instrument care urmează să servească ambele obiective, atât din punct de vedere al politicii de coeziune, cât și din punct de vedere al competitivității. Noi ne dorim uh, cât mai multe proiecte finanțate cât mai, uh, finanțate cât mai bine. Se pun anumite uh, întrebări legate de proiectele de telecomunicații. Uh, Unii sunt de părere că mari operatori ar putea să se financeze singuri, dar în regiunile izolate există probleme, mai ales uh, legate de comunicații, de infrastructura de uh, comunicații și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de echilibrul potrivit din acest punct de vedere. Apoi, au fost exprimate uh, um, obiecții în cadrul Consiliului vis-a-vis -vis de interesele europene. Noi am încercat să impunem in, interesul european uh, în fața interesului național în ceea ce privește rețelele de transport europene. Știu că există și un, o opinie juridică care încearcă să frâneze uh, interesele europene din acest punct de vedere din punctul de vedere al uh, siguranței, aș dori să vă întreb dacă vă doriți progrese vis-a-vis -vis de definirea răniților. Nu ne dorim doar evitarea unor victime, ci să ne ocupăm și de uh, cei care sunt răniți în uh, urma accidentelor rutiere. Domnul Danelis acum. Mulțumesc, κύριε Πρόεδρε. Agapitei Purie, Καλώς ήρθατε. Mulțumesc, domnule ministru. Bun venit. Și cred uh, din toată inima vreau să vă urăm uh, succes uh, președinției dumneavoastră. De obicei spun că oricine a trăit și trăiește pe o insulă vede lucrurile într-o altă lumină mai ales problemele legate de transport, orice mod de transport. Și cred că din prezentarea dumneavoastră are și foarte clar că așa stau lucrurile. De aceea sperăm cu adevărat că veți lupta uh, pentru a promova chestiunile rămase în suspensie pe care le-ați menționat aici și pe care le uh, cunoașteți. Politica maritimă integrată este un obiectiv uh, ambițios uh, al Uniunii Europene în momentul de față și ea se confruntă cu o multitudine de probleme. Acum uh, vedem din nou speranța uh, și poate că aceasta va fi pusă în aplicare. Înainte de a veni dumneavoastră, am votat raportul Foster în ceea ce privește cerul unic european. și aș vrea să spun acest lucru. Pe durata președinției dumneavoastră aveți posibilitatea să vă convingeți colegii uh, că nu are sens să mai jucăm acest joc de a fața ascunselea. Uh, știți foarte bine că trebuie să susțină uh, blocurile funcționale aeriene sau întreprinderea comună SESAR. Programul este ambițios, nu are sens însă ca unii să pună obstacole în calea sa. Vreau să vă spun în încheiere că Parlamentul European și în mod deosebit Comisia aceasta va fi unul dintre aliații dumneavoastră principali pentru îndeplinirea tuturor angajamentelor pe care vi le-ați asumat la început. Domnule ministru, ministru Uh, cred că au fost doar una sau două probleme controversate menționate. Dacă vreți să încercați uh, într-un răgaz de 15 minute să răspundeți, uh, după care vom discuta chestiunea noastră de buget. Domnule ministru, aveți cuvântul. O să în încerc uh, să uh, pun problemele pe care le-ați menționat în uh, categorii și o să încerc să le răspund ca atare. Și o să încerc să fiu succint, pentru că au fost adresate aici un număr semnificativ de întrebări. O să încep cu blocurile funcționale aeriene, pentru că, din câte am auzit, în afară de facilitarea, în afară de uh, instrumentul uh, Conectarea Europei, aceste uh, blocuri par să vă preocupe cel mai mult. Acestea sunt uh, principalul obstacol în crearea cerului unic european. După cum știți, există un calendar pentru blocuri uh, care trebuie să fie aplicat și termenul limit este 4 decembrie 2012. Colaborăm strâns cu Comisia Europeană și de curând coordonatorul blocurilor a, fost, a vizitat Cipru și săptămâna trecută am uh, uh primit uh, vizita comisarului Calas, care a subliniat cât de vital este pentru că aceste blocuri funcționale să fie puse în aplicare până la data limită de 4 decembrie. Unul dintre motivele care ne-a făcut să luăm hotărârea că aceste blocuri funcționale să fie în centrul ordinei de zi a summitului uh, în domeniul aviației pe care îl vom uh, găzdui în uh, octombrie, este pentru a se ilustra toate progresele care au fost realizate până la acea dată și la summit, prin discuțiile noastre, să încercăm să găsim modalități de a rezolva problemele toate problemele pe care uh, le-am evaluat. Și după aceea să facem progrese pe cât de mult posibil în ceea ce privește punerea în aplicare acestor blocuri funcționale. Sperăm că o să susținem cât se poate de mult uh, Comisia Europeană în uh, implementarea acestor blocuri funcționale am uh, auzit că este necesar să facem uh, presiuni pentru că aceste blocuri funcționale să fie puse în aplicare uh, cu respectarea termenului. Desigur, președinția nu poate să facă toate presiunile și înțeleg că Comisia Europeană este cea care va face acest lucru, însă noi vom coopera cu Comisia pentru că vrem să ne asigurăm că până la data de 4 decembrie toate aceste blocuri funcționale vor fi puse în aplicare. Suntem pe deplin conștienți cât de importante sunt aceste blocuri. Există și o altă problemă foarte serioasă. și din nou am auzit multe comentarii legate de ea. E vorba de atenția pe care ar trebui să o acordăm siguranței rutiere. Sunt întru totul de acord cu tot ceea ce s-a spus aici. Siguranța rutieră ar trebui sporită. Iată de ce Trebuie să auzim punctul de vedere al tinerilor. Iată de ce organizăm această zi a siguranței rutiere. Pentru că cu această ocazie tinerii vor avea posibilitatea să ia cuvântul. Dar uh, și structurile, organismele competente pot să spună punctul de vedere, să spună care este părerea lor despre siguranța rutieră care sunt măsurile care trebuie puse în aplicare și trebuie să îi ajutăm uh, pe tineri să ia parte la elaborarea acestor politici. În felul acesta vom uh, îmbogăți uh, aceste politici vom face multe trimiteri la siguranța rutieră, însă sunt uh, convins că în ceea ce privește siguranța rutieră, ar trebui să începem prin a lua pulsul în rândul tinerilor. Trebuie să uh, îi formăm, să-i facem să gândească pe uh, tineri uh, uh, chiar din momentele uh, copilăriei uh, la nivel preșcolar sau școala primară trebuie să le formăm uh, aceste idei. Cred că educația ne va ajuta să realizăm o conștientizare a tineretului în ceea ce privește siguranța rutieră și asta va, va uh, reuși să reducă numărul uh, accidentelor rutiere. Începând din luna martie, avem o abordare generală a Consiliului uh, pe baza unei metodologii în ceea ce privește tenzurile. Și în ceea ce privește instrumentul. Am dorit să cooperăm cu dumneavoastră pentru a ajunge la un acord care să ne permită să avem rețele între 2014-2020 care să promoveze uh, creșterea și să aducă o valoare adăugată. Ne va permite acest lucru să uh, conectăm puncte cheie și hub în Europa. În Cipru nu avem uh, căi ferate, însă Considerăm totuși că acest mod de transport uh, uh, mai prietenos cu mediul ar trebui promovat. interconectarea țărilor europene într-o manieră cât mai bună oferă condiții uh, reale de coeziune și de înțelegere reciprocă uh, între europeni, pentru că europenii sunt cei care formează Uniunea Europeană. De aceea consider că uh, tensurile contribuie foarte mult la acest obiectiv. Avem nevoie însă de infrastructură pentru transporturi, telecomunicații și energie. Transporturile constituie o parte importantă a instrumentului Conectarea Europei. Uh, și asta nu este întâmplător. Înțelegem cât de importante sunt transporturile pentru uh, Europa. De aceea uh, numim transporturile coloana vertebrală a economiei europene. Tahografele Avem un calendar, avem și amendamentele care au fost votate. Vom uh, continua discuțiile în cadrul Consiliului și, desigur, trebuie să așteptăm uh, studiul de fezabilitate care va fi în centrul atenției. Motivele sunt lesne de înțeles, le-ați exprimat deja, dar și noi am făcut același lucru, așa încât așteptăm finalizarea acestui studiu de fezabilitate și de îndată ce îl vom primi, îl vom discuta în cadrul Consiliului. Suntem la dispoziția dumneavoastră și vom discuta uh, toate problemele care sunt de mare interes pentru dumneavoastră. Condițiile de lucru pentru navigatori și Convenția Muncii în contextul Organizației Internaționale a Muncii. Vom lucra în această direcție, ceea ce am dorit ca în final, pentru noi septembrie, să avem o abordare generală care să ne permită să folosim uh, acest lucru ca o trambolină pentru următoarea președinție care va duce lucrurile la un final și suntem uh, convinși că uh, condiții de lucru umane și în deplină siguranță posibilitatea ca navigatorii să raporteze uh, statul report orice problemă cu care se confruntă. Deci toate acestea sunt baza care ne va permite să asigurăm tot mai multe locuri de muncă uh, pentru industria maritimă pentru că sunt garantate drepturile și uh, demnitatea navigatorilor. Deci uh, vom depune eforturi mari uh, în această direcție, pentru că dacă creăm condiții de lucru corespunzătoare, vom ușura într-un fel teribilă povară a șomajului care se află la originea uh, crizei cu care ne confruntăm în Europa. Mulți dintre dumneavoastră s-au referit la o prioritate uh, deosebită pentru noi în calitate de stat insular, politica maritimă integrată. După părerea noastră, această politică, reactivarea sa, va fi motorul care va stimula toate politicile care într-un fel sunt uh, legate de mare. Ar putea fi vorba de transportul maritim, energie, turism, chiar și acvacultura, chiar și sursele de energie regenerabile. Pe baza declarației de la Lima Sol din 8 octombrie 2012 vom avea instrumentul necesar care urmează să fie folosit de statele membre pentru a realiza creșterea. Ă, de aceea o numim creștere albastră. Este albastră pentru că vine din mare. Dorim să o folosim astfel încât cu protejarea mediului să sporim creșterea, infrastructura și să dăm pârghile necesare Uniunii Europene pentru a depăși criza financiară și să creeze noi locuri de muncă. Să nu uităm că mare parte din populația europeană trește în zonele de coastă. Ar fi un salt semnificativ înainte. Avem toate datele necesare și prin reactivarea politicii maritime integrate și prin contribuțiile statelor membre vom putea să uh, elaborăm un plan în legătură cu modul în care putem să folosim mările și oceanele noastre. Domnul Comuțacos a adresat o întrebare care este foarte importantă pentru noi. Este o chestiune care se va afla în centrul atenției președinției Cipru, cipriote. Ea a avut multe implicații pentru noi și am resimțit-o. E vorba de piraterie. După cum știți, recent au fost adoptate legi pentru combaterea pirateriei, mai ales uh, în uh, Oceanul Indian de vest, zona de coastă a Somaliei. Obiectivul nostru este ca prin această legislație care a fost adoptată să protejăm viața uh, navigatorilor, cei care navighează pe vase comerciale în zonă, să garantăm proprietatea și încărcăturile armatorilor. Însă principalul nostru obiectiv este să protejăm viața oamenilor. Am uh, deschis acum uh, calea armatorilor care arborează pavilionul uh, cipriot, deci au posibilitatea să uh, ar, aibă uh, gărzi înarmate pe, uh, la bord, mai ales atunci, și care pot să-și folosească armele atunci când uh, merg în zone periculoase, ei, aceștia pot să uh, părăsească nava și să ofere servicii de securitate în astfel de situații. Vom face toate acestea pentru combaterea pirateriei, ce constituie un flagel. Pirateria a dus la pierderea de vieți omenești, de mărfuri, de nave chiar. Toate acestea au un efect negativ nu numai pentru navele cipriote, dar pentru toate celelalte nave care uh, navighează în zona respectivă. Deci uh, folosim Organizația Internațională Maritimă în acest sens, dar recurgem și la serviciile Uniunii Europene pentru a contribui la o mai bună securitate. Uh, Cipru este o putere navală mare, așa încât vom încerca să oferim uh, ceea ce noi cunoaștem, experiența noastră altora. Și o să închei O să închei mulțumind președinției daneze pentru toate eforturile făcute <coughs> și pentru tot ceea ce ne-au lăsat moștenire uh, din punct de vedere al legislației. Vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la această întâlnire a Comisiei și să vă prezint în linii generale programul președinției noastre, să vă explic care vor fi președințiile, care vor fi, mă scuzați, prioritățile noastre în timpul președinției cipriote. Vă mulțumesc! Well, President in office, can I thank... Domnule președinte, doresc să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și pentru răspunsurile detaliate pe care le-ați oferit întrebărilor pe care, care v-au fost adresate. Așteptăm cu nerăbdare colaborarea cu dumneavoastră în următoarele șase luni. Ați preluat de la danezi și după dumneavoastră vor urma irlandezii. Doresc să vă mulțumesc nu, pentru prezența dumneavoastră astăzi alături de noi și, după cum am spus, așteptăm cu nerăbdare colaborarea cu dumneavoastră pentru a ne asigura că președinția cipriotă va fi una de succes în uh, sectorul transporturilor. Vă mulțumesc! Ok, Gigi. If you can be quick. Foarte bine, Găzina. Dacă poți să fii subțintă, fi foarte bine. Okay, Gesine. Priorities for the budget. Foarte bine, Gesine. Prioritățile pentru bugetul pentru 2013. Ai cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am discutat des, deja despre buget și știm că, pe de-o parte, statele membre încearcă cu consolidarea bugetelor, doresc să facă reduceri în acela, pe de altă parte, avem nevoie de investiții și în domeniul transporturilor, transporturilor avem niște priorități pe care ne dorim, pe care ne le dorim apărate. Între timp, Consiliul s-a întâmplat și grupul de lucru al Consiliului um, a, a confirmat, ne-a trimis o confirmare pe data de 9 iulie și pe data de 26 de iulie am primit și această confirmare Deci experiența din anii trecut ne-a arătat că ceea, cifrele discutate pe 26 iulie nu, nu sunt diferite decât de cele discutate de astăzi și se propun reduceri bugetare. După cum am spus, ne dorim apărarea unor lucruri. Am primit o listă din partea raportorilor din um, umbră despre reduceri la două puncte este posibil să ajungem la un acord, de exemplu, finanțarea proiectelor pentru de interes comun în uh, proiecte transeuropene. Aici vor fi reduse, vor fi redus 700.000 de euro. Nu este un lucru bun, dar uh, reprezintă o poziție de, ne- de negociere și, pe de altă parte, personal ex- extern uh, Uh, pentru cercetare și aici urmează să fac o reducere de 200.000 de euro. Alte puncte pe această listă de reducere uh, trebuie evitate, deci nu trebuie să oferăm aici reduceri, pentru că am spus că în mod principial nu suntem de acord cu reduceri la TNT, la programul Cesar, la siguranța rutieră, la cercetare și la dreptul pasagerilor. Acestea sunt prioritățile uh, Comisie de Transport, priorități și din trecut. Drept urmare, liniile bugetare care prevăd uh, reduceri din partea Consiliului nu le vom accepta cu aceste reduceri și vom înainta amendamentele respective cerând reintroducerea cifrelor Comisiei, pentru că noi fusesem de acord cu propunerea Comisiei. Deci ar trebui să facem acest lucru, așa cum s-a întâmplat de fapt și uh, în ultimii ani destul de des. Anii trecuți, Vis-a-vis -vis de agenții, Consiliul a propus reduceri și noi am revenit la cifrele inițiale propuse de Comisie. Acest lucru este necesar. Mm, Agenția Europeană de Siguranță Maritimă are noi prerogative, drept urmare are nevoie și de finanțarea necesară. Când vine vorba de, pas- de drepturile pasagerilor, ne-am întâlnit cu Comisia și Comisia ne-a rugat să păstrăm fondurile prevăzute în acest domeniu. Asta înseamnă că, pe de o parte, vom avea, vom prop, voi propune amendamente tocmai la aceste puncte unde dorim revenirea la sumele propuse inițial. Pe de altă parte, la proiectele pilot, am primit niște informații surprinzătoare, pentru că a fost efectuată deja o primă evaluare a proiectelor propuse de fiecare comisie în parte. Situația este următoarea. Știți cu toții că în momentul în care am avut votul uh, între coordonatori fusese produse trei proiecte, trei proiecte care urmau să fie continuate pentru că fusese reinițiate deja mai de mult. Două se referă la turism, uh, turism din punctul de vedere cultural și industrial, apoi turism și accesibilitate pentru toți și apoi interfața um, uh, integrată de uh, emitere de bilete și, în mod surprinzător, evaluarea din partea comisiei a dus la o notă A, cea mai mare pentru proiectele de turism și uh, interfața de emitere a biletelor a primit doar nota C. Este un lucru care ne surprinde puțin pentru că uh, proiectul fusese deja autorizat de anul trecut, a fost considerat a fi o prioritate și acum se află în uh, pericol, pentru că uh, Comisia uh, pentru bugete va accepta doar proiecte care au fost notate cu nota A, deci este vorba doar de cele două proiecte. De urmare, chiar dacă nota a fost una mai slabă pentru ultimul proiect, cred că ar trebui să-l păstrăm în continuare. Eu însumi propusesem un alt proiect, o acțiune uh, pregătitoare care a primit nota B, o notă mai bună decât uh, interfața integrată, datorită faptului că nu am fost sprijinită de coordonatori, după cum am spus deja, ne-am uh, mărginit la cele trei proiecte. Eu totuși l-am uh, transmis, din păcate, uh, am făcut o greșeală form, formală, nu s-a precizat faptul că proiectul a fost înaintat în uh, numele meu și nu în numele comisiei. Îmi cer scuze pentru această greșeală pe care am făcut-o. Mă gândesc și acum dacă doresc să păstrez acest proiect, să-l propun, pentru că nu cred că are șanse atât de Uh, proaste, însă repet, uh, regret faptul că acest proiect legat de proiectul integrat de emiterea de bilete a fost notat atât de prost. Cam atât din partea mea deocamdată și aștept uh, cu nerăbdare comentariile raportorilor din umbră și a celorlalți colegi din comisia noastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Riche, din partea PPE. Merci. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim colegei Meissner pentru colaborare cu raportorii din umbră. Raportul sublinează în mod foarte bine, bun faptul că trebuie să ne concentrăm pe o serie de subiecte în aceste perioade de criză bugetară. Acest raport conține, include și propunerile Consiliului pe care le-am menționat și nu prea înțelegem cum am putea rezolva soluția dacă sabotăm uh, politicile care țin de competitivitate. Însă, Vreau să-mi exprim dezamăgirea pentru cele făcute de Consiliu pentru pachetul pentru transporturi, un sector care promovează competitivitatea. Lucrurile stau de fiecare dată cam la fel se vorbește despre productivitate, discuții cu Consiliul, contacte, propuneri, proiecte. Totul este posibil atâta vreme cât nu vorbim despre bani. Consiliul ne vorbește despre creștere, despre competitivitate și odată ce ajungem la propunerile bugetare, nimic nu mai merge cum trebuie, totul dispare și uh, propunerile făcute de ei fac uh, ca politicile propuse de noi să fie absolut imposibile. Vedem că toate liniile bugetare au fost mitraliate cu niște valori absolut de neacceptat. Reducerea de 23 de milioane credite de plată pentru TNT, de exemplu. Discutăm despre rețele trans uh, europene aici, subliniem importanța acestor aspecte în creștere și în bugetul, în executarea bugetară pentru 2013 se fac reduceri exact în aceste domenii. Propunerea comisiei a fost suficient de rezonabilă, așa cum a spus și Gaizin, am făcut propuneri de amendament care să ne reapropie de propunerea comisiei, care era totuși una realistă, nu maximală. Deci porneam de la o propunere a comisiei rezonabilă și iată că ajungem la un dezastru total. Și aș vrea să subliniez ca ultim exemplu faptul că am uh, redus toate mijloacele de acțiune ale agențiilor. Agenția Maritimă uh, primește noi responsabilități, dar îi se reduce bugetul. Nu știu cine poate înțelege ceva de aici, nu știu putem, cum putem crește competențele și reduce resursele. E absolut nebunesc. Există acțiuni pregătitoare pentru proiectele pilot. Eu cred că cele două acțiuni pe turist trebuie să fie menținute. S-a propus o prelungire, cum ne-a spus și Gaizin, cu un A. Cam asta e tot ce avem pentru turism. Eu cred că știu de ce nu au păstrat propunerea pe ticketing, pentru că într-un alt cadru, comisia susține un proiect pe ticketing la 9 milioane de euro, deci mult mai important decât ceea ce putem propune printr-un proiect pilot. Deci e bine să clarificăm aici lucrurile. E vorba de două lucruri care se desfășoară în paralel și de aia s-a ajuns la situația actuală. O să revenim oricum cu numeroase amendamente ca în fiecare an pe propunerea Consiliului, dar această propunere e mai dezastruoasă ca în anii anterior. Asta e tot ce am avut de spus, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Rubi, Alfali Socialiști. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, nu îmi rămân mult de spus, fiindcă deja am discutat acest subiect la o întâlnire cu doamna Meissner pentru a vedea direcția pe care urma să o ia acest uh, raport, deci de cunoaște poziția. În Comisia pentru Buget uh, E o dezamăgire destul de mare față de această propunere a Consiliului. E ca o glumă proastă. Săptămâna trecută au vorbit despre o nevoie de creștere, un pact pentru creștere. 120 de miliarde de euro. Și după care, primul lucru pe care Consiliul face este să aplice reduceri. Mai ales la 1A, unde sunt toate programele pentru competitivitate, eh, politica mm, regională și de coeziune, Aici au fost efectuate toate reducerile. Nu știu ce se întâmplă la nivelul Consiliului, fiindcă fie vrem să avem cei 120 de miliarde, fie vrem să reducem. E foarte ciudat că se transmit astfel de mesaje conflictuale. Evident, putem depune amendamente pentru a încerca să rescriem, pentru a ne apropia de nivelul sugerat de comisie, care era unul rezonabil și pentru a reflecta prioritățile comisiei noastre din Parlament. În avizul acesta pentru buget, poate că ar trebui să menționăm ceva și despre plăți. Vor să reducă 25% din Marco Polo și de asemenea și din rețele. Lucrul acesta este de neacceptat. Deci partea care ține de plăți trebuie să fie discutată în detaliu un buget pentru a ne asigura că lucrurile sunt reflectate corect. O să avem trialogul din iulie cu președinția Ciprului, dar nu știu ce se va putea rezolva, fiindcă e uh, o perioadă între alte două președinții, dar totuși plățile reprezintă o problemă care se va um, agrava spre finele acestui an. Și s-ar putea să trebuiască să gestionăm miliarde de euro prin uh, rectificări bugetare dacă nu suntem atenți. Deci tot ce facem este să reducem plățile pentru 2013 și să nu mm, suntem în stația de a nu mai putea finanța politicile pe care Consiliul spune că le dorește. Deci trebuie să putem ajunge la un acord pentru a stabili cum putem ajunge la propunerea Comisiei. Mulțumesc, nu mai sunt raportor din umbră. Doamna Sanalova, doriți să interveniți? Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu, domnule raportor, pentru document. Sunt de acord cu conținutul său în ceea ce privește turismul și proiectele pilot. Însă vreau să mă refer și eh, eu la reducerea bugetară în domeniul siguranței rutiere. Am auzit eh, faptul că acest subiect este unul prioritar pentru președinția cipriotă și asta ar trebui să se reflecte în buget. Mulțumim pentru notificarea cu privire la punctul 6. Domnul Tosman, din partea Comisiei. Cum rezolvăm problema aceasta, domnule Tosman? Cum aliniem ce dorim noi și ceea ce dorește să plătească Consiliul? Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor, îi mulțumim doamnei Messner și raportorilor din umbră pentru acest raport. Pe scurt, comisia este recunoscătoare pentru acest uh, raport și am salutat revenirea la bugetul inițial. După cum ați spus și dumneavoastră, am discutat în comisie pe larg în ceea ce privește situația agențiilor. Toate liniile bugetare au fost discutate, dar mai ales cele care țin de agenții. Și din punct de vedere al politicii pentru transport, uh, aerian, rutier și maritim, uh, cifrele sunt realiste, spunem noi. Am făcut eforturi pentru a face economii și ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră, pe aceste linii bugetare și pe altele. Ne bucurăm de faptul că uh, recunoașteți eforturile care trebuie făcute. Două observații aș avea de făcut. În ceea ce privește expunerea de motive cu uh, interfața aceasta pentru rezervări, uh, nu e vorba că nu punem în aplicare acest proiect. Am început anul acesta uh, dar nu avem nevoie de bani în 2013, poate în 2014 putem relua discuția să vedem. Deci nu e un semn negativ din partea Comisiei. Lucrurile sunt în desfășurare, am lansat cererea de ofertă, proiectul este mare, fondurile sunt garantate deja pentru 2012 și 2013 și aș avea și o observație cu privire la siguranța rutieră. Aveți dreptate, este o prioritate, poate acest lucru nu reiese clar din buget, nu avem o linie bugetară pentru siguranța rutieră, este în linia generală pentru transport. În 2012 această linie bugetară a fost uh, dotată foarte consistent pentru cerul european unic, care în 2013 are nevoie de fonduri reduse. Și de aceea avem o descreștere, dar vă putem garanta că există bani pentru siguranța rutieră, există cereri de ofertă, deci, în politica pentru transport sunt prevăzute fonduri pentru acest uh, obiectiv. Astea sunt comentariile mele și vă mulțumesc pentru sprijinul de care vom avea nevoie în negocierile dure cu Consiliul. Mulțumesc! Gizin, vrei să mai adaugi ceva, spune domnul președinte? Nu, de fapt au fost puse toate lucrurile necesare. Am impresia că um, toată lumea este de acord că propunerea comisiei a fost una foarte bună. Um, Comentariile Consiliului, pe de altă parte, mi se par uh, dezastruoase. Deci înțeleg că există această nevoie de consolidare bugetară, însă vom încerca să propunem amendamente care să inverseze reducerile propuse. Mulțumesc! Domnul președinte, cred că vom avea probleme cu Consiliul peste tot, cadrul financiar multianual, peste uh, tot Consiliul uh, dorește acest lucru. Deci dacă îmi permite să vă aduc aminte, termenul de depunere a amendamentelor este 26 iulie, votul în comisie va fi pe 6 septembrie, în Comisia Bugete pe 4 octombrie și în octombrie vom ajunge în plenară. Deci termenul limită de depunere a amendamentelor 26 iulie. Vă mulțumesc, îți mulțumesc, Ghezine, ajungea la sfârșitul ședinței în această dimineață. Aștept cu nerăbdare să ne revedem la ora 15.